Uh, dear colleagues, I think we have to start the meeting because we are really losing. Stimați colegi, cred că trebuie să începem reuniunea pentru că nu prea avem timp și mai avem foarte multe de discutat. Și cu acestea aș dori să începem audierea noastră în ceea ce privește pachetul legislativ. Ați primit cu toții programul. Știți că vom începe cu o prezentare a doi colegi care reprezintă comunitatea de cercetare, experți care și-au dedicat viața profesională politicii regionale. Îl vom asculta prima oară pe domnul Bachler și pe domnul Mendes, care vin de la Centrul uh, European pentru Cercetare European și probabil că vă amintiți de dumnealor de, de la audierea noastră din octombrie. Îi vom asculta pe acești doi domni, iar apoi uh, vom avea o prezentare a domnului Fabian Țuleh, iar apoi mai avem și alți invitați, însă nu vă mai spun acum nume și instituții, ne vom axa acum pe primele două prezentări și apoi vom trece și la ceilalți experți și voi prezenta și instituțiile de unde vin aceștia. John și Carlos v-am rugat să începeți și să ne prezentați concluziile studiului comparativ privind opțiunile pentru politica de coeziune după 2013. Avem două, am fi vrut să vă ascultăm două ore, trei ore, dar avem doar 15 minute la dispoziție, așa că aceasta e realitatea care trebuie să ne ajustăm. Mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc foarte mult că ne-ați invitat să ne aducem aportul la această discuție. Eu și colegul meu, Carlos Mendes, suntem de la Universitatea Startclyde din Glasgow și am lucrat pe acest studiu împreună cu colega noastră, Fiona Wishled. Noi am avut îndatorirea de a mm, reviza toate aspectele din pachetul legislativ și de a face recomandări Parlamentului. Ne vom concentra astăzi, în special pe acele chestiuni care au de-a face cu eficacitatea, performanța, coerența strategică și simplificarea. Deși studiul nu este încă finalizat, vrem să spunem încă, dintr-un stadiu incipient, care sunt chestiunile cele mai importante și care sunt recomandările pe care le vom face. Avem și o prezentare care cred că a fost împărțită colegilor și probabil va apărea și pe monitor. Cât timp așteptăm să vedem prezentarea, permiteți-mi să vă spun că obiectivele acestui studiu au fost uh, foarte importante în ceea ce privește evaluarea propunerii comisiei. Totul s-a bazat pe um, modele politice și bugetare. Raportul nostru este împărțit în șase secțiuni se analizează arhitectura, obiectivele politice, dimensiunea teritorială, coerența strategică în programare și apoi simplificare. Pentru fiecare dintre aceste secțiuni sau capitole am uh, pregătit propunerile legislative, care este valoarea noastră privind aceste propuneri și apoi recomandările pe care le facem Parlamentului. Să începem cu arhitectura. Se pare că prezentarea încă lipsește. Cu toate acestea, voi merge mai departe. Alocările financiare. Divizarea acestora o vedeți pe ecran pentru următoarea perioadă și cum se compară aceasta cu intervalul 2007-2013. Cred că cunoașteți aceste informații în ceea ce privește principalele schimbări. Vorbind despre alocările financiare, financiare în raportul nostru am făcut o hartă detaliată în care se văd implicațiile eligibilității și alocarea fondurilor. Chestiunea cea mai importantă în acest sens e volatilitatea datelor. Calculele noastre se bazau pe statisticile din anul 2011. Acestea dădeau PIB-ul pe cap de locuitor pentru perioada 2006-2008. Acum mai recent am mai primit anumite date și acestea ne arată niște diferențe foarte mari, pentru că includ date privind PIB-ul pentru 2009 pe cap de locuitor. Și observăm că există schimbări importante în ceea ce privește eligibilitatea. Estimăm că mai sunt încă șase regiuni care se pot încadra la statutul de regiuni mai puțin dezvoltate. Opt noi regiuni au devenit acum regiuni de tranziție regiuni din Marea Britanie, Spania și Grecia. Înainte acestea erau mai, se încadrau categoriei de regiuni mai dezvoltate și mai avem două regiuni care au devenit regiuni mai dezvoltate, o regiune din Polonia. Doar un exemplu despre aceste schimbări în date pentru anumite regiuni. În Grecia Centrală, avem o cifră de 98% din PIB-ul EU27 peste medie. Acest calcul se bazează pe intervalul 2006-2008 și apoi scade la 86% din media PIB-ului european, bazându-ne pe datele din 2007 pe, până în 2009. Prima noastră îngrijorare e în legătură cu propunerea e că Comisia ar trebui să vadă care ar putea fi opțiunile de a aborda această problemă a volatilității. De exemplu, o revizuire la jumătatea termenului privind eligibilitatea în următoarea perioadă. Și cum am putea să facem față acestei provocări? Există mai multe feluri în care putem acționa, însă se poate face acest lucru mai târziu. Dacă analizăm datele, mai avem și niște îngrijorări în legătură cu felul în care fondurile pentru convergență, fostele fonduri pentru convergență au fost folosite pentru alocări. Adică vorbim despre precedente, despre elegibilitatea din trecut, care determinează alocarea fondurilor și nu se bazează pe nevoie această alocare și deci ar trebui să vedem cum poate fi abordată și această problemă. Și mai există și anumite zone neclare în propunerea Comisiei. Mă refer aici la criteriile pentru alocarea fondurilor, tranziția spre regiunile mai, dez, mai dezvoltate, apoi propunerea privind structura bugetului și ce impact va avea această structură asupra statelor membre. Apoi mai există și propunerea pentru plafonare și cum ar putea fi abordate impacturile acestei plafonări. Cam acestea sunt lucrurile pe care le-am subliniat în raportul nostru. În ceea ce privește obiectivele pentru politica de coeziune pentru următoarea perioadă, cred că putem vedea o, continu o continuitate la nivel strategic în obiective, în propunerile legislative, Coeziunea teritorială este inclusă, apare acolo foarte clar, însă ne punem niște întrebări în legătură cu definirea acestui concept. Și apoi se face o trecere mai puternică spre Europa 2020. Apoi mai sunt și uh, mai intervine și arhi arhitectura în cele două țeluri principale. Pe noi ne îngrijorează aici o lipsă de claritate în ceea ce privește obiectivele. Uh, noi vedem că există o tensiune ne rezolvată între obiectivele 2020 și obiectivele de coeziune. Noi sugerăm să se adauge un nou articol în ceea ce privește coeziunea în noul regulament, astfel încât să fie mai clar care sunt obiectivele primare și secundare pentru fiecare dintre fonduri. Acest lucru ar putea să apară mai clar în articolul 2, la definiții. Apoi, o temere mai uh, generală pe care o avem e următoarea. Utilizarea diferită a termenilor în regulamente în ceea ce privește sarcinile și obiectivele. Cred că dacă s-ar clarifica acești termeni, atunci ne-ar fi mult mai ușor să înțelegem pentru ce vor fi folosite fondurile în următoarea perioadă. Apoi încă o chestiune importantă ce are de a face cu eficacitatea și performanța fondurilor e dimensiunea teritorială. Acest lucru apare mai clar în proiectul de regulamente, mai ales prin uh, consolidarea agendei locale. Apoi, propunerile la nivel local pentru investiții teritoriale integrate și dezvoltare urbană durabilă, toate acestea au fost evaluate pozitiv. Însă noi avem îngrijorări în ceea ce privește abordarea de jos în sus a unora dintre propuneri. Și mai există și niște neclarități legate de capacitate. Noi sugerăm să se pună mai mult accentul pe folosirea opțională a instrumentelor teritoriale sau locale. Bineînțeles, acestea trebuie să fie justificate de statele membre. Credem că există loc pentru mai multă flexibilitate în propunerile pentru dezvoltare urbană adică nivelul la care limitarea poate fi negociată de diferitele state membre cu Comisia. Și flexibilitate în ceea ce privește lista de orașe, aceasta ar trebui să fie indicativă. Însă cred că s-a discutat despre anumite puncte dintre acestea de Nicholas Martin ieri. Ne îngrijorează și nivelul de capacitate administrativă care ar trebui să existe pentru proiectele la nivel uh, local și investițiile teritoriale integrate. Din experiența din trecut cu acest tip de inițiative reies aceste îngrijorări. Considerăm că ar trebui să se facă o evaluare ex ante a contractelor de parteneriat, astfel încât să ne asigurăm că există această capacitate. Apoi, ce ne îngrijorează în ceea ce privește dimensiunea teritorială? E pericolul de a pierde o abordare strategică la dezvoltarea teritorială în următoarea perioadă. Noi sugerăm o serie de căi pe care poate să fie consolidat acest fapt. Adică ne dorim un capitol mai puternic în ceea ce privește dimensiunea teritorială. Există deja acest capitol, însă credem că ar putea fi consolidat folosindu-se strategia 2020 ca punct de referință. Apoi ar trebui să se includă o secțiune specială pentru dimensiunea teritorială în anexe sau în anexa uh, în care se va explica cum se poate ține cont de această dimensiune în fiecare din uh, obiectivele tematice. Apoi, prin, parteneriat, prin uh, contractele de parteneriat trebuie să arate cum se vor folosi aceste strategii. De exemplu, cum se folosește politica de coeziune pentru a exploata potențialul teritorial. Și tot sub acest titlu au existat niște propuneri importante în ceea ce privește cooperarea teritorială europeană. Din nou, credem că e un element foarte bun care aduce mai multă coerență în ceea ce privește cooperarea teritorială. Totuși, credem că vor exista anumite probleme. Programele pentru uh, cooperare teritorială vor trebui să facă față gradului de concentrare pe care îl anticipăm. Așa că noi credem că e nevoie de mai multă flexibilitate pentru programele de, co- de cooperare teritorială. Fie să existe un număr de priorități sau să fie limitate, să fie alocate anumite procentaje alocărilor. Credem că există nevoia unui mecanism de coordonare între diferitele contracte de parteneriat între statele membre. De exemplu, ar trebui să existe un memorandum de înțelegere între statele membre în care să fie stabilite zonele prioritare de cooperare, domeniile prioritare de, de cooperare și strategiile aferente. Și acum îi voi da cuvântul colegului meu, Carlos Mendes, pentru următoarele chestiuni cu care avem de-a face. Mulțumesc! Trecem la uh, coerența strategică și programare. Am făcut deja o revizuire în detaliu în ultimul raport, însă pe lângă chestiunile teritoriale despre care tocmai am vorbit, trebuie să vedem și cum va fi aprobat acest document. Putem fi de acord cu Parlamentul și cu multele state membre și anume Consiliul și Parlamentul trebuie să aibă un rol legislativ. Și celelalte instituții, COR-ul, Comitetul Economic și Social ar trebui să fie implicate în procesul de consultare și nu să intervină doar în faza actelor delegate la contractele sau acordurile de parteneriat și programele operaționale pot să spun următoarele. În primul rând, Credem că dimensiunea de coeziune teritorială și obiectivele coeziunii trebuie să se reflecte foarte clar în conținutul acestor documente. Nu ne-am gândit și nu așa stau lucrurile dacă citim uh, aceste secțiuni din documente acum. Dimensiunea teritorială apare ca o trimitere, însă la partea integrată ne dorim ca într-adevăr această abordare să fie una integrantă. Nu, să nu vorbim doar despre complementaritate și coordonare, ne dorim o integrare completă și crearea de sinergii. Programele multifond sunt o idee care apare, însă de ce să ne restricționăm la ele doar sub FSE și FEDER? În Scoția, în regiunea noastră, există o deschidere spre a avea un program care să se extindă spre toate fondurile, cel puțin în domeniul domestic. Apoi, finanțarea, de ce să fie restricționată la 5%? Înțelege, înțelegem că e un anumit grad de complexitate atunci când vorbim despre finanțare încrucișată, însă statele membre ar trebui să decidă dacă își doresc un prad, un prag mai ridicat. Mai există și niște neconcordanțe în ceea ce privește Fondul Social European și combinarea priorităților de investiții. Se pare că această opțiune nu există pentru alte tipuri de fonduri. Apoi, probabil că aceasta nu e o prioritate foarte importantă pentru Parlament, pentru că Consiliul va rezolva anumite dintre chestiuni, însă principala îngrijorare cu privire la uh, programe și la contractele de parteneriat e ca acestea să nu se suprapună. Iar apoi domeniul de aplicare al deciziei Comisiei nu este foarte extins, deci trebuie să se găsească un echilibru. Însă, în același timp, e nevoie de ceva cu mai multă forță de lege decât strategiile existente. Apoi, la Uh, concentrarea tematică. Toată lumea e de acord cu această concentrare tematică în principiu, însă în același timp statele membre, regiunile, Parlamentul European se opun la uh, sugestiile de limitare care au fost făcute. Propunerea noastră este să cerem o justificare a creșterii acestei concentrări în programe și în evaluarea exante. Așa că important este să fie justificată această creștere pentru perioada în cauză. Același principiu se aplică și Fondului Social European. În loc să existe niște ținte ex ante artificiale, uh, ar trebui ca totul să se decidă pe baza nevoilor teritoriale și a capacității de absorție. Toate acestea trebuie să fie negociate între Comisie, statele membre și regiuni. Acest lucru nu înseamnă că, fond, că partea din Fondul Social European nu trebuie să crească. Nu, dar trebuie să se țină cont de caracteristicile specifice fiecărui stat membru și fiecarei regiuni. Fiecare regiuni. Cadrul de performanță. Despre condiționalități s-a discutat, în ultimul raport am fost de acord cu condiționalitățile exante. Există anumite chestiuni legate de condiționalitate care se aliniază politicilor europene, o parte dintre ele. Apoi, condițiile macroeconomice, condiționalitățile macroeconomice par să fie prea slabe. FEDER și FSE au un rațional foarte puternic și o bază constituțională care diferă foarte mult de fondul de coeziune. Fondul de coeziune a fost introdus în anul 1993 și făcea trimitere directă la criteriile de convergență și guvernanță economică în UE. Însă nu același lucru e valabil pentru FEDER și FSE. nu ar trebui ca acesta să se transforme într-un fond de absorție financiară. Trebuie să fie o rezervă. Nu e nevoie de indicatori financiari și nici de indicatori în ceea ce privește rezultatele. Procedeul trebuie să înceapă să funcționeze la timpul potrivit, iar informațiile pe care se bazează trebuie să fie una, unele credibile și și metodologia trebuie să fie una credibilă. Ne folosim de valorile exante din punct de vedere statistic, Există și indicatori. Știu că există indicatori comuni, există o discuție în ce document trebuie să se regăsească acești indicatori, însă ei trebuie să fie cunoscuți la începutul perioadei și nu în timpul perioadei. Apoi, regulamentul FEDER nu ar trebui să difere în indicator. Ar trebui să se asigure un grad de consistență, trebuie să fie foarte clar care sunt indicatorii de rezultate. De multe ori există confuzie între aceștia și un punct bun ar fi ca documentația legală să facă clar această diferență, iar folosirea termenilor să fie coerentă pentru toate fondurile. Credem că ar trebui să existe o accesibilitate maximă pentru rapoarte și vă voi da și un exemplu mai târziu. Capacitate. Trebuie să existe o concentrare mai puternică asupra capacității, acest lucru este salutat, însă avem nevoie de niște indicatori astfel încât performanța și capacitatea să poată să fie măsurate. Sprijinim și planurile de acțiune comună. Un uh, proces care poate fi generalizat în viitor pentru toate tipurile de programe și de fonduri. Un domeniu în care credem că există un mare vid este în ceea ce privește responsabilitatea. Am auzit despre discuțiile la nivel înalt în raportul privind coeziunea, însă noi credem că propunerile legislative nu au fost destul de puternice. Ne dorim să existe un cadru european privind răspunderea. Trebuie să existe un raport anual al Comisiei, o dezbatere anuală în cadrul Consiliului Nu ne prea dorim să se înființeze un consiliu special, însă e nevoie de o reuniune specială dedicată performanței. Apoi grupurile la nivel înalt trebuie să se întâlnească să discute despre această politică. Se poate folosi forul care exista și până în această perioadă în acest sens. Pentru a sprijini acest cadru de performanță e important ca uh, rapoartele de implementare ale comisiei să se axeze pe rezultate și nu pe absorția financiară sau chestiuni care țin de operaționalitate. Așa că un capitol privind performanța ar putea fi inclus în raportul anual al comisiei. Ar fi o bază pentru raportul privind performanța anuală. Ar trebui să intervină aici și implementarea fondurilor uh, structurale. Ar trebui ca concentrarea să se modifice, să fie pe rezultate și nu pe implicațiile financiare. Același lucru e valabil și în ceea ce privește uh, implementarea programelor. Până acum se sugera că implementarea trebuie să se axeze pe implementare financiară, iar partea operațională mm, căpăta o valoare mai mică decât în trecut. Credem că ar trebui să existe niște standarde minime în regulamente și și în modelul prezentat de comisie. E foarte important ca aceste documente să fie publicate până în iunie anul următor. Întregul raport trebuie să fie publicat cu acest accent puternic asupra performanței care trebuie să fie publicat cât mai repede posibil. Și acum ultima, ultima chestiune legată de simplificare. Elementele cheie apar aici. Suntem de acord cu majoritatea propunerilor făcute de comisie, dar din moment ce nu prea mai am timp, Chestiunile principale sunt, de fapt, evaluarea, care trebuie să țină cont de o revizuire sistematică a propunerilor. Comisia a cerut niște studii să se vadă care sunt costurile reformei și credem că ar trebui ca aceste documente să fie disponibile cât de repede, astfel încât Parlamentul să fie informat cu privire la acest studiu și și cu privire la studiul privind e-guvernanța. Credem că simplificarea e foarte importantă pentru autoritățile de gestionare. Simplificarea e de asemenea foarte importantă pentru beneficiari. Simplificarea trebuie inclusă ca o caracteristică cheie în ceea ce privește cadrul de performanță a responsabilității. Măsurile de simplificare trebuie să fie luate pe timpul perio- perioadei și trebuie să fie transmise mai apoi Parlamentului. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, spune doamna președinte, și trecem acum la domnul Fabian Sulec și vă voi întrerupe după 10 minute. Aveți cuvântul. Thank you very much. Mulțumesc, doamnă președinte. Aștept să apar prezentarea mea. Vă mulțumesc pentru invitație. Este dificil să urmezi unei prezentări atât de detaliate din atâtea domenii. Aș dori să mă refer însă la direcția strategică, la nivelul cel mai înalt al acestor propuneri. Lucrez pentru Centrul European de Politici, un think tank independent uh, Uh, nu reprezentăm așadar pe nimeni. La ora actuală uh, cooperăm cu Comitetul, Comitetul Regiunilor uh, pe cadrul financiar multianual. Am elaborat o serie de rapoarte pe care, la care voi face referire în prezentarea mea. Le puteți găsi și pe site-ul nostru și pe site-ul Comitetului Regiunilor. Uh, Există unul care chiar a analizat aspectele ce țin de simplificare. Voi începe prin uh, a aborda viitorul politicii de coeziune. În termen largi, sunt de acord cu obiectivele stabilite. Obiectivele esențiale le-am uh, listat, Europa 2020, um, concentrarea și orientarea după uh, rezultate, o abordare integrate, și cred că acest lucru implică și o mai bună țintire a fondurilor, fondurilor pentru a obține cea mai mare eficacitate. Uh, însă problema nu sunt, nu sunt numai cuvintele corecte, ci și modul în care se traduc ele în realitate. Uh, am analizat și cadrele financiare multianuale uh, precedente și s-au folosit cam aceleași cuvinte în momentele respective. Însă implementarea nu a, a lăsat uneori de dorit. Important așadar este, de, uh, este să spunem că ex, continuă să existe contradicții între programe. Într-o oarecare măsură este inevitabil. Cred că întotdeauna poți să alegi pe ce vrei să te concentrezi. Însă există și o lipsă de direcție strategică clară cu privire la scopul fondurilor. În principiu, fondurile sunt uh, menite să fie folosite pentru tot în același timp, ceea ce duce la contradicții. Am să mă refer la unele dintre aceste contradicții. Cât de, primul punct, cât de regională va fi politica regională? Este un aspect uh, foarte important de la bun început să existe coerență cu strategia uh, Europa 2020 însă există și nevoi specifice la nivel uh, regional care uh, pot apărea în timpul aplicării. Contractele de parteneriat o una dintre marile inovații. Nu se știe încă clar, nu se vede încă clar dacă este o abordare de sus în jos, top-down sau de jos în sus, bottom-up. Și s-ar putea să existe diferențe între, difere, între diferitele state membre care ar putea duce la, uh, la probleme. Dacă Um, orientarea asupra rezultatelor se face în mod central și stabilirea lor se face în mod central, dar trebuie aplicat la fața locului, poate să, pot exista probleme. Apoi, concentrarea tematică. Dacă ne uităm la aceasta și relația cu uh, contractele parteneria, uh, cu contractele de parteneriat, ne întrebăm de ce avem nevoie de amândouă. Uh, poate că ar trebui să obținem concentrarea tematică prin intermediul contractelor uh, de parteneriat. Apoi se vorbește despre uh, specializarea inteligentă. Regiunile ar trebui ca ele să decidă unde trebuie să se facă mai multe investiții, unde trebuie să recupereze. Acest lucru nu întotdeauna este compatibil cu concentrarea tematică. Apoi, guvernanța economică. Și aceasta joacă un rol important în evoluția politicilor. Uh, Uh, alocăm un rol mai important uh, autorităților locale și regionale sau avem mai degrabă o abordare dirigistă în ceea ce privește aplicarea. Apoi, referitor la simplificare, nu vreau să intru foarte mult în detaliu, însă din totdeauna au existat uh, încercări de a simplifica programele. Marea problemă este întotdeauna la implementare. De multe ori la implementare rezultatele se înfrumusețează artificial. Când te uiți la ce fac regiunile concret, situația este diferită. Uh, apoi există probleme referitoare la ce este Uh, permis sub uh, regulile de uh, concurență, uneori se implică mai multe, se aplică mai multe reguli decât ar fi necesar. Apoi există întotdeauna posibilitatea în timpul negocierilor să se ia o, o abordare de risc minim, mai degrabă să se adopte, decât să se adopte un număr minim de reguli se adoptă prea multe reguli și de multe ori cei care adoptă prea puține reguli sunt uh, criticați. Deci există un risc de suprareglementare, dacă putem spune așa. Există diferențe între regiuni, concentrarea tematică este diferită, uh, finanțarea este diferită, Există însă diferențe între regiuni și într-un sens mai negativ pe care nu le luăm în considerare de fiecare dată. Există regiuni care nu au capacitatea de a accesa fondurile actuale. Avem regiuni care cu siguranță vor avea dificultăți în a accesa noile tipuri de instrumente uh, de finanțare. Este greu de crezut că unele regiuni vor putea accesa aceste fonduri inovatoare dacă nu au capacitatea administrativă necesară. Încercăm, ar fi așadar ideal să existe un sistem diferit pentru cei și mai adaptat uh, în funcție de, uh, de tipul de uh, în funcție de tipul de regiune și de capacitățile administrative. Apoi, în ceea ce privește condiționalitățile și rezerva referitoare la performanță, când există criterii, uh, pericolul este ca uh, oamenii să facă lucrurile numai pentru a putea bifa anumite căsuțe, uh, pentru a obține banii și s-ar putea să se creeze un comportament mai degrabă decât să se ajungă la rezultate. Chiar dacă o regiune uh, se, de, se, uh, dezvoltea, se dezvoltă bine, s-ar putea să fie împiedicată de ceea ce se întâmplă în statul membru, iar la condiționalitate este foarte posibil să se întâmple. Celălalt punct important, care nu cred că a fost menționat suficient și abordat suficient în reforme, este impactul crizei, mai ales impactul crizei euro. Există divergențe, diferențe foarte mari în Europa și o diferență în ceea ce privește creșterea. Există o tendință de continuare a crizei uh, monedei euro în zona euro și bineînțeles, trebuie să ne gândim cum vom cheltui acești bani. Evident, dacă nu vom mai avea criză la finalul lui 2013, nu va mai fi nevoie de acest tip de finanțare, dar dacă um, criza continuă, trebuie să vedem ce putem face în acest sens. Uh, oare fondurile ar trebui să fie bazate numai pe uh, PIB-ul pe cap de locuitor? Oare nu ar trebui să vedem și uh, traiectoria pe termen lung, perspectivele de creștere, creșterea actuală și așa mai departe? Principiile dezvoltate în finanțarea coeziunii, sunt ele adecvate pentru criză, pentru situația de criză? putem aplica aceleași principii, de exemplu principiul adiționalității. De asemenea, noi am propune să existe un fel de un tip de mecanism de transfer pentru a sprijini Uniunea Monetară. Îmi rămân 30 de secunde pentru concluzii. Voi încerca să-mi respect timpul. Cred că multe dintre, măs- dintre măsuri merg în direcția cea bună, sunt inovații bune în aceste propuneri, dar există și o tendință crescândă de o abordare top-down. Apoi, și asta înseamnă că impactul schimbărilor nu este foarte clar. Totul va depinde de implementare simplificarea pe hârtie nu înseamnă neapărat simplificare în practică și am văzut asta și în trecut. Avem o serie întreagă de schimbări care creează incertitudini suplimentare care ar putea duce la această tendință de a înfrumuseța lucrurile. Deci trebuie să încercăm să avem o abordare care vizează mai degrabă minimul în ceea ce privește uh, implementarea sau o intervenție minimă în ceea ce privește implementarea. Structurarea fondurilor a rămas neschimbată, nu a existat un schimb de paradigme. Ca și concluzie, rămâne de văzut care va fi impactul real al schimbărilor. Ar putea fi uh, schimbări pozitive, poate că nu merg prea departe, mai rămân multe clarificări de făcut trebuie uh, analizate detaliile. Care, care vor fi diferențele în ceea ce privește implementarea în diferitele state membre și regiuni și, uh, bineînțeles, trebuie să ne și întrebăm ce capacități există la nivelul Uniunii Europene pentru a implementa acest proces, pentru a asigura sprijinul care va fi atât de necesar, mai ales în regiunile care nu au capacitatea sau nu au avut în trecut capacitatea de a implementa aceste lucruri. Mulțumesc! Trecem la următorul nostru expert, domnul Marcus Trilling, și care dorește, uh, care se va și prezenta. Vă acord și dumneavoastră 10 minute, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte, bună ziua! Mulțumesc pentru ocazia pe care mi-o dați astăzi de a vă spune mai multe despre aceste, acești indicatori de rezultat. Comisara Hildegard și domnul Olbrecht de dimineață a menționat acest subiect și a încercat să identifice locul lor în propunerea de legislație. Astăzi o să încerc să vă arăt cum acești indicatori de rezultate ar putea să se insereze în propunerea Comisiei, cum pot fi ei implementați. Uh, am pregătit și un document pe care doresc să vi-l arăt. Încă o dată am discutat acei piloni de dimineață, și anume concentrarea tematică, simplificarea, accentul pe performanță, orientarea pe rezultate, toate aceste lucruri presupun noi mecanisme, lucruri care încă nu sunt foarte vizibile în propunerea de față. De asemenea, Curtea de Conturi a comentat ceva în acest sens, informație pe care pot să o împărtășesc cu dumneavoastră. În sfârșit, Așadar, la întrebarea legată de orientarea către rezultate și vizibilitatea acestei propunere legislativă, Curtea de Conturi, în avizul său, spune că propunerea de față este mult prea mult, este mult prea mult bazată pe input și orientată pe respectarea normelor, regulilor și mult mai puțin pe performanță. E nevoie de un sistem uh, subiacent care să ne asigure că există această orientare pe rezul- spre rezultate. Uh, curtea de altfel menționează clar acest lucru. Într-adevăr, în anexa din uh, cadrul comun, regulamentul respectiv, se vorbește despre un sistem de rezultate, de indicatori care trebuie să fie combinat cu niște criterii și cerințe formale și cu niște obiective, lucruri combinate care să ne arate modul în care uh, fondurile acționează asupra bunăstării uh, și asupra motivației oamenilor care fac aceste programe. Despre ce este vorba? Vorbim despre stabilirea de ținte și o astfel de țintă sau un astfel de indicator poate să mă ajute să știu cât de departe sau de aproape sunt de atingerea unor obiective. Mă refer la obiective de politici. Avem aici strategii importante, Europa 2020, achiul de mediu, strategia pentru dezvoltare durabilă și asta ar fi prima funcție. A doua funcție se referă la indicatori ca și unitate de măsură a progresului pe care uh, îl putem înregistra Însă aceștia trebuie cumva să fie comunicați, diseminați. Și, în sfârșit, e nevoie să și evaluăm până la urmă modul în care aceste ținte au fost atinse sau nu. Indicatorii comuni, așa cum apar în regulament, se regăsesc sub forma celor output indicators, așa că îi numește comisia. Aici, pe această listă, vedeți, uh, de exemplu, numărul de firme care au primit granturi, numărul de firme sau societăți comerciale care au primit bani, etc. Al, nu, alte fonduri decât granturile. Și vedem că acești indicatori nu reușesc să creeze pasarele către obiectivele și uh, către obiectivele intermediare sau jalonele stabilite de Europa 2020. De multe ori avem descrieri, nimic mai mult. Și vedem că nu avem informații suficiente care să fie apoi incluse în rapoarte. În sfârșit, avem deja exemple excelente pe plan național de astfel de indicatori chiar indicatori uh, sofisticați, mai sofisticați decât ce se folosește acum sau ce ne propune Comisia. Ce doresc să vă propun? Anume, un set de indicatori care să fie numiți indicatorii de dezvoltare regională durabilă. Iar în ceea ce privește obiectivele tematice, aici bineînțeles că nu avem o listă exhaustivă, dar vreau să vă spun că toți indicatorii care sunt uh, menționați aici există, cel puțin pe plan național, folosiți sunt de Agenția pentru Mediu Europeană și de către Eurostat. De exemplu, când vorbim despre inovație, dezvoltare tehnologică și pătrundere pe piață, există astfel de indicatori care ne arată ce înseamnă toate aceste lucruri, care e procesul de producție, cum se ajunge la aceste produse, cum sunt ele concepute, etc. Apoi s-a mai uh, vorbit sau se vorbește și despre nivelul de competitivitate din punct de vedere al, uh, uh, al protecției mediului sau din punct de vedere al intensității folosirii resurselor de energie sau altele decât energia. Așadar, avem indicatori. Avem indicatori care arată și emisia de gaze cu efect de seră în fiecare sector. Apoi, partea de energie regenerabilă în consumul final de energie pe sector. Consumul general de energie pe sector și așa mai departe. Avem de asemenea informații legate de adaptarea la schimbările climatice, la folosirea terenurilor, la eficiența folosirii resurselor și, de exemplu, când vine vorba de reciclare și de deșeuri, știm foarte bine câte uh, Uh, deșeuri sunt produse pe, în fiecare gospodărie și așa mai departe. Știm foarte bine cât de mult sau cât de puțin are acces populația la schemele de reciclare a deșeurilor, apoi uh, modul în care orașele noastre sunt afectate de poluarea aerului și așa mai departe, apoi peisaje, infrastructuri verzi și tot ce afectează în mod pozitiv bunăstarea cetățenilor. De asemenea, dacă vă uitați pe transportul uh, durabil, vedeți uh, uh, acele rețele modale și modul în care ele se desfășoară la nivelul transportului de pasageri, la transportul de marfă și, în sfârșit, și problema emisiilor de gaz cu efect de seră în sectorul transporturilor. Mă opresc aici, sau mă apropii de sfârșit, mai bine zis. Indicatorii nu sunt decât un instrument, o unealtă pentru măsurarea țintelor propuse pe, la, pe plan național. Aceste ținte, apoi, sunt uh, cele care ne arată cum stăm cu îndeplinirea obiectivelor strategiei Euro 2020. Vedeți aici în anexa 1 un model, o matrice de performanță. Vedeți modul în care pe plan național statele membre își aleg o prioritate, de exemplu economia cu emisii reduse de carbon, indicatorul și momentan de măsură, consumul de energie, sectorul locuințelor, avem uh, apoi uh, acele jaloane și ținte intermediare din 2016 ele pot fi exprimate în numărul sau în procentajul de fonduri alocate din fondul respectiv. Și, în sfârșit, uh, ținta finală pentru 2020, 2022 este uh, reducerea consumului de energie cu 30%, etc. Mulțumesc foarte mult! Suntem în urmă cu 20 de minute. Domnul Dario Gargiulo este următorul vorbitor. Dânsul vine de la de la cam, uh, campania European Structural Funds și este asociat și de un coleg al dânsului, dacă am înțeles eu bine. Vă mulțumesc. Il cortese invito eh, Vă mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, vă mulțumesc că ne-ați invitat pentru a vă vorbi despre regiunea Campania este cea mai mare regiune din această parte a Italiei și a treia ca populație din Italia. Probabil că aici au loc uh, cele mai importante programe operaționale ale Uniunii Europene. Am și o prezentare, să încercăm să o vedem pe ecran. Dacă probabil cunoașteți regiunea noastră foarte bine pentru că ați fost la noi în vizită de mai multe ori. Eu mă ocup de gestiune și sunt cel care trebuie să implementeze standardele comunitare și regulamentele pentru regiune. Voi face niște comentarii generale într-o primă fază. Contextul economic îl cunoaștem cu toții și anume criza economică. Începând cu anul 2000, această criză a înghițit întregul continent. Am încercat să obținem o revenire la stadiul inițial în obiectivul 1, dar am avut mai multe probleme decât media europeană în acest sens. În Italia nu am reușit să ajungem la această convergență între regiunile sărace și regiunile bogate. În cele 20 de minute pe care le am la dispoziție, voi încerca să vă spun ce am de spus fără să-mi folosesc mâinile, ceea ce e tipic pentru noi italienii, dar eh, pentru a câștiga câteva secunde, nu voi face niciun fel de gesturi cu mâinile. Realitatea e că avem probleme foarte mari. Ne confruntăm cu un tsunami demografic, o creștere zero în regiunea Campania. Există o rată foarte crescută a șomajului în această regiune. Este de asemenea și una dintre cele mai tinere regiuni din întreaga Italie. Așa că eu voi încerca să vă spun care sunt punctele pozitive și care sunt punctele negative pe care le vedem noi cei implicați în administrare în ceea ce privește acest pachet legislativ. Dacă vorbim despre punctele pozitive, atunci salutăm armonizarea standardelor, standardelor comune pentru fondurile structurale noul regulament uh, vine cu niște reguli comune. Noi credem că acestea vor duce la simplificarea programării. Până acum am avut mai multe instrumente pentru planificare regională și aceștia mergeau mână în mână. De asemenea, există și flexibilitate în gestionarea programelor, iar acest factor este unul foarte important. Apoi, când vorbim despre alocările financiare, de 2% între cele două categorii de regiuni și combinarea autorităților de management cu cele de gestionare, cred că acest lucru e foarte bun. Apoi, proporționalitatea controalelor e importantă atunci când vorbim și despre nivelul de risc. Dacă analizăm programele operaționale, observăm că există întreruperi ale plăților. Acestea au loc, voi mai vorbi despre ele spre final. Probabil că acest lucru are de-a face cu niște controle invazive din partea Comisiei. Însă, în același timp, putem să facem progrese rapide în programele operaționale. Un alt factor important este o gestionare mai eficientă a informației. E nevoie de un set de indicatori comuni care vor ajuta la colectarea datelor și la raportare la nivel european. Un coleg a menționat înainte faptul că limitarea raportărilor anuale ar putea să ne ajute în ceea ce privește povara de gestionare acel așa numit factor de coeziune are un impact foarte mare în reducerea poverilor administrative. Așa că trebuie să continuăm munca în acest sens. Să muncim în ceea ce numim uh, creșterea capacităților pentru administrațiile locale și pentru beneficiari. Un, aspect neda, un alt aspect pozitiv e reducerea birocrației pentru beneficiari și despre acest aspect a vorbit colegul meu înainte. Acest pachet legislativ se concentrează pe rolul pe care îl au beneficiarii. Acționând așa, cred că politica adoptată este cea corectă. Acum voi vorbi despre dezavantaje, despre punctele negative. Credem că acestea ar putea să aibă un impact negativ asupra administrațiilor care trebuie să gestioneze fondurile. Condiționalitatea ex ante și cerințele macroeconomice. Acest tip de sistem ar putea să ducă la ivirea de probleme. Dacă nu va exista un criteriu de proporționalitate în ceea ce privește implementarea. Noi credem că acest criteriu al condiționalității ar trebui să se aplice la nivel național. Vorbind în continuare despre aspectele negative, e nevoie de un cadru pentru evaluarea rezultatelor și pentru condițiile în care fondurile pot să fie suspendate. Suntem de acord cu abordarea bazată pe rezultate, însă noi credem că procedura de verificare trebuie să fie mai bine orientată. Credem că ar trebui să fie deschisă o dezbatere extinsă, nu doar cu actori de la nivel național, ci și cu actori de la nivel regional. Pentru că, așa cum am mai spus în trecut, ei trebuie să garanteze o implementare eficientă a regulamentelor. Apoi, mai există și o declarație anuală uh, națională în ceea ce privește gestionarea. un alt aspect negativ, mai degrabă o critică și nu un uh, punct negativ, și anume bilanțurile anuale făcute de comisie. Închiderea conturilor anuală poate să ducă la niște probleme în contabilitatea națională și regională. Există aici un prag de 15 milioane de euro și eu nu cred că prin acest proces ajungem la o mai mare simplificare, pentru că autoritățile de certificare și de gestiune ajung de fapt acum într-un vid prin această cerere de a avea un nou organism de audit, de control, care diferă total față de cel de gestiune. Felul în care are loc acum procedeul complică situația pentru programele la scară mare. 40% din uh, finanțare, mă refer la o sumă de 7 miliarde de euro, 40% din această sumă merge spre proiecte mari. Și cu siguranță are toate schimbările introduse au consecințe. o schimbare în uh, regulamente ar, ar duce și la o schimbare în structura generală pentru perioada 2007-2013. Un coleg, un coleg spunea înainte că schimbările în programare nu duc întotdeauna la beneficii în ceea ce privește programarea mai ales când vorbim despre programare pentru fonduri structurale. E nevoie de niște propuneri pentru negociere. Cred că, într-adevăr, e nevoie de ele. Trebuie să vedem ce fel de inovații au avut loc în trecut, acestea trebuie să fie justificate, să fi venit cu o valoare adăugată. Iar Comisia a accentuat foarte mult faptul că poverile asupra beneficiarilor trebuie să fie scăzute, așa că trebuie să ne asigurăm că într-adevăr lucrurile stau așa. Și atunci trebuie să ne concentrăm atenția asupra implementării, să vedem care schimbări afectează administrația, astfel încât să nu fie crescută povara administrativă. Și aș dori să închei prin a vă reaminti că dacă doriți să depășiți criza pe care o traversăm acum și care afectează întreaga lume și mai ales continentul nostru, atunci va trebui, bineînțeles, să ținem cont de reguli. Însă când uh, regulile se înmulțesc foarte mult, atunci există regiuni care ar putea să o ducă și mai rău și nu să cunoască o îmbunătățire, și acum ne spunea și președintele la început. Ați spus că sunt responsabil pentru regiunea Campania în Bruxelles. Da, acest lucru este adevărat, însă eu cred că trebuie să ținem cont și de cele spuse de Monet, care ne spunea că putem deveni mai buni atunci când și contextul în care trăim este unul mai bun și e ceva ce trebuie să ne amintim. Noi facem legislație astfel încât să ne asigurăm că regiunile au de câștigat și au de profitat de pe urma fondurilor structurale. Vă mulțumim foarte mult, spune doamna președinte, și acum trecem la domnul Molov din Bulgaria. Благодаря, господин председател. Уважаеми дами и господа, Mulțumesc, doamnă președinte, doamnelor și domnilor. Pentru mine este o onoare, dar o consider și ca pe o responsabilitate să particip la această uh, audiere referitoare la pachetul legislativ după 2013. Eu mă voi rezuma la expertiza mea tehnică în domeniul socioeconomic și planificarea la nivel local. Scopul acestuia este să se, să se, creeze, să se implementeze programe care duc la rezultate durabile în interes public. V-am pus la dispoziție o serie de slide-uri, o prezentare PowerPoint care sper că va apărea pe ecran. Eu sunt arhitect uh, ca formare, dar în timpul carierei mele am fost mai degrabă un urbanist. Am uh, coordonat grupuri care au elaborat strategii uh, la nivel local, uh, dezvoltare dura, uh, urbană durabilă, implementare a politicii europene de coeziune. În ultimii doi ani am fost in, uh, implicat în elaborarea poziției bulgare a strategiei pentru Dunăre a Uniunii Europene. Și men- menționez acest uh, fapt pentru că eu cred că abordarea metodologică poate fi folosită ca o etapă în elaborarea noului pachet legislativ pe care îl discutăm astăzi. Aș dori să fac câteva comentarii în două aspecte. Uh, dezvoltarea urbană durabilă printr-o abordare uh, integrată de planificare, de urbanism și o abordare integrată. Credem că propunerile pentru viitor, viitorul politicii de coeziune sunt un bun punct de plecare pentru un program ambițios de dezvoltare urbană. Uh, poate fi vorba de un motor puternic care să beneficieze nu numai uh, de pe urma căreia să beneficieze numai populația urbană și aglomerațiile urbane, ci întreg statul. De aceea salutăm propunerile uh, Comisiei pentru proiecte specifice de investiții în regiunile urbane, care vor ținti finanțarea asupra unei strategii uh, reduse în, uh, cu consum redus de CO2, um, transport uh, public, mediu și regenerare economică a zonelor urbane dezavantajate. Bineînțeles, avem nevoie și de oarecare flexibilitate în implementarea uh, concentrării tematice. Acest slide vă arată marile orașe din Bulgaria, aglomerări urbane. Aici s-au dezvoltat planuri integrale, integrate pentru reconstrucție și dezvoltare urbană. Pe această bază se vor crea proiecte finanțate prin programele operaționale în următoarea perioadă de planificare. Dezvoltarea și implementarea planurilor integrate pentru reconstrucție și dezvoltare urbană sunt um, o noutate în practica bulgară de a um, Um, echilibra urbanismul și planificarea economică și așa mai departe. Planul incorporează politici și include o serie întreagă de participanți, astfel încât implementarea să fie comună. Și, drept urmare, se implementează o viziune, o strategie de dezvoltare urbană și de anumite uh, uh, domenii politice. Specificitatea planului integrat este faptul că include nu numai un set de proiecte de planificare urbană și de investiții, ci o serie întreagă de operațiuni. Operațiuni administrative, organizaționale, economice și alt, de alte tipuri, care toate contribuie la durabilitatea Uh, în general a acestor pro programe și asigură valoare adăugată. În uh, Bulgaria, acest plan de reconstrucție și dezvoltare ur urbană este uh, asociat uh, planului operațional pentru dezvoltare regională, dar și altor planuri, op al planuri operaționale. Pe lângă fondurile oferite de Uniunea Europeană, uh, planul, planurile integrate vor folosi și alte mecanisme financiare existente, cum ar fi atragerea capitalului privat și parteneriatele public-private. Am arătat în, acest, în acest diapozitiv locul uh, planului integrat în uh, cadrul planurilor uh, naționale. Câte ceva despre potențialul de dezvoltare durabilă urbană, sprijinită de ceea ce se numește investițiile teritoriale integrate. Această nouă inițiativă vede investițiile teritoriale ca un instrument pentru a investi în mai multe proiecte. Aceste investiții făcând posibilă combinarea fondurilor din mai multe surse pot, pot fi incluse mai multe regiuni funcționale pe baza uh, vecinătății, pot fi uh, zone uh, veci, vecine urbane, dar și zone rurale. Cel puțin 5% din fondurile pentru fiecare stat uh, membru sub FEDER ar trebui să fie alocate acțiunilor de dezvoltare urbană prin investițiile teritoriale integrate. Managementul, gestiunea este delegată orașelor, iar asta este o provocare serioasă care va uh, necesita și crearea capacităților uh, adecvate. Iar antevorbitorii mei s-au referit și ei la asta. Acum aș dori să spun câte ceva despre ceva ce este foarte important și despre o evoluție importantă din Bulgaria, și anume pregătirea de a participa la uh, dezvoltarea locală bazată pe comunități. Prin acest tip de dezvoltare ne referim la o dezvoltare în interiorul teritoriilor și regiunilor care au caracteristici specifice și asta sub uh, conducerea consiliilor locale sau unor a, uh, grupuri de acțiune. Aceste grupuri de acțiune sunt uh, cuprind uh, actori uh, de la autorități, dar și ONG-uri și alți actori publici și privați. Uh, cel, acest, uh, aceste grupuri au, mai, au peste 49% din drepturile de vot în, ce, în uh, deciziile referitoare la aceste uh, planuri. Mai multe comunități partajează planul de, um, de dezvoltare va exista o selectare uh, și o finanțare a unor proiecte de interes comun, iar rezultatele acestora vor fi cu siguranță mai mari și mai importante decât ceea ce vedem la ora actuală. Sper că puteți vedea bine acest diapozitiv. Am încercat să arăt aici posibilitățile ca diferitele fonduri să, finanție, să finanțeze strategii bazate pe cooperarea între actori și părțile implicate pentru a implementa un anumit, uh, anumite proiecte din diferite domenii ale um, politici de coeziune. Nu mai am timp la dispoziție, dar aș dori să vă arăt un exemplu de săptămâna trecută din Bulgaria, în partea de sud a uh, Bulgariei, este o regiune transfrontalieră, a avut loc, este practic o uh, regiune informală uh, alcătuită din opt comunități pe, în valea râului Mesta. Pe 12 martie s-au întâlnit și au creat o comisie. Această comisie va pregăti uh, planul, uh, proiectul de plan de dezvoltare pentru această regiune. S-au bazat pe uh, principiul implicării părților interesate, vor pregăti o strategie pentru planuri municipale și pentru dezvoltarea municipală în următoarea perioadă de planificare. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumim, domnule Molov, pentru prezentarea dumneavoastră foarte interesantă referitoare la management. Voi da acum mai departe cuvântul domnului dr. Leo Sper că am pronunțat corect numele dumneavoastră în germană. Aveți cuvântul. Mulțumesc. Și noi avem o mică prezentare pe care o veți vedea în curând. Suntem o bancă de economică și de infrastructură, suntem o bancă a landului HESA din uh, Germania, uh, finanțăm fonduri uh, în agricultură și Fondul Social European. Elementele principale ale programelor care urmează sunt simplificarea procedurilor, um, orientarea asupra rezultatelor și o mai strânsă legătură cu condiționalitățile. Acestea sunt uh, cerințele comisiei. Eu Mi-am permis să preiau anumite puncte față de care doresc să exprim o um, poziție, mai ales în ceea ce privește simplificarea și o mai bună eficacitate. Este vorba de ecoeziune, simplificare și uh, problema fi, uh, instrumentelor financiare. Domnul Gargulio uh, a spus, uh, a adus argumente care, cu care nu am putut decât să fim de acord. Aș începe cu e-coeziunea. Aici noul articol prevede ca statele membre până cel târziu 31 decembrie 2014 să facă întregul schimb de informații printr-un sistem electronic. Este o inițiativă pe care din principiu o salutăm, este o contribuție la și poate fi o contribuție la, modi, la modernizarea muncii administrative um, și însă uh, asta înseamnă că uh, lucrurile pot merge bine dacă sunt luate în considerare cerințele tehnice și financiare. Iar asta înseamnă că din punctul nostru de vedere, termenul de 31 decembrie 2014 nu este fezabil. Termenul nu este fezabil pentru că pregătirea și implementarea unui proiect complex uh, de uh, tehnologia informații este de cel puțin 36 de luni din momentul în care sunt cunoscute toate detaliile din acest punct de vedere, salutăm propunerea de compromis al președinției daneze și uh, mențiunea amânării acestui termen pentru finalul lui 2016. Noi suntem de părere că uh, anul realist ar putea fi 2017 pentru părțile participante. Uh, mai ales pentru că vor mai urma acte delegate și avem nevoie de aceste 36 de luni din momentul în care decizia a fost adoptată. Completând asta este aspectul uh, fi, resurselor financiare și umane. Pentru un proiect IT atât de important, uh, finanțarea din alte fonduri uh, ar fi insuficientă. Drept urmare, ne întrebăm dacă Comisia nu ar putea să sprijine acest uh, proiect. Uh, pentru a vă da o idee, la ultima perioadă de finanțare am uh, pus în aplicare un program uh, de uh, finanțare. La ora respectivă era 750.000 de euro și dacă adaptăm asta, ajungem la Uh, noi la ora actuală facem 28 de linii în FEDER, vorbim de cifre mult mai mari, uh, de uh, milioane și zeci de milioane. Deci, cine dorește așa ceva trebuie să poată spune și de unde dorește să financeze și cine comandă trebuie să poată și Uh, finanța. Și încă nu am vorbit despre faptul că avem nevoie de legături între diferitele administrații și așa mai departe. Apoi, în ceea ce privește simplificarea. Am aici mai multe exemple, dar peste o parte dintre ele voi sări, astfel încât să mai recuperăm niște timp. Din nou vorbim despre acreditare pentru administrații, control și cheltuieli în cadrul FSE avem această autoritate de acreditare și care este cea care și supraveghează biroul de acreditare. În propunerea comisiei se face referire la încă o organizație care să se ocupe de acreditare și noi credem că acest lucru va duce la o schimbare în Fondul Social European, însă va trebui să vedem cum vor arăta lucrurile la nivel local, pentru că această procedură ar putea să ducă la o creștere a poverii administrative, fără să reiasă de aici niște beneficii. Sistemul care există acum, în ceea ce privește administrarea, controlul și așa mai departe, s-a dovedit a fi eficient până acum, așa că noi ne dorim niște îmbunătățiri cal calitative mai degrabă. Aici intervin și fondurile structurale și cele din agricultură. Apoi trebuie să ne gândim la ratele de eroare. Sunt acestea atât de mari încât să justifice schimbările propuse? Noi credem că da, trebuie să existe verificări, însă acestea trebuie să fie uh, foarte bune și ancorate bine în realitate. Există verificări făcute de Curtea de Conturi Europeană, de Curtea de Conturi de la nivel regional, cea din HESA. Toate acestea fac niște verifică rapoartele anuale pe care le avem noi, banca. Mai există și niște revizuiri interne, adică vorbim despre cinci controle, așa că trebuie să ne întrebăm, vorbim aici de eficacitate și putem uh, accepta uh, controlele făcute de alte autorități? Apoi aș trece la instrumentele financiare. Avem articolele de la 32 până la 40, unde există dispoziții generale în ceea ce privește Fondul Social European. Din nou apar aici instrumentele financiare, sunt propuse ca să fie implementate. Noi salutăm acest fapt. Există avantaje al acestor instrumente și, în realitate, da, ne ajută, ne ajută foarte mult. Importante sunt instrumentele de rambursare, apoi mai este și finanțarea privată care ne poate ajuta foarte mult și know-how-ul extern. Apoi există o cerință de creștere a eficienței și uh, efectivității. Apoi, în comparație cu excesivele, mai sunt puse la îndemână și instrumente care să reducă um, distorsionarea concurenței. Cam acestea sunt lucrurile pe care le pot spune despre aceste instrumente, dar încă o observație în ceea ce privește implementarea. Există un dezechilibru între, cele, între alternativele privind instrumentele financiare. La nivel european, direct sau indirect, Comisia trebuie să lege de aceste instrumente și niște stimulente. Pentru noi nu e foarte clar de ce există această discriminare, acest tratament uh, inechitabil când vorbim de instrumente, pentru că noi, la nivel regional, ne putem folosi foarte bine de ele. Avem și un avantaj mare ca bancă regională astfel de instituție, noi cunoaștem care sunt nevoile la nivel regional și putem să reacționăm la ele. Și de aceea trebuie să folosim în mod optim instrumentele pe care le avem, astfel încât să-i ajutăm pe beneficiari. Actorii regionali trebuie să fie implicați în dezvoltarea fondurilor. Apoi aș vrea să mai fac un scurt rezumat al exemplelor pe care vi le-am dat, punând următoarea întrebare. Dacă Comisia a ajuns la scopul pe care și l-a propus inițial, Abordarea Comisiei și anume o armonizare a regulamentelor privind fondurile, ținând cont de cerile electronice, folosirea instrumentelor financiare, toate acestea merg în direcția bună. Armonizarea regulamentelor privind fondurile sunt o bază pentru simplificare la implementare. Duc spre un sistem de raportare simplificat, duc la crearea de capacități și duc de asemenea și la reducerea costurilor pentru implementarea fondurilor. Însă, din punctul nostru de vedere, până acum, scopul nu a fost atins. Pentru noi e important să existe un regulament mai simplificat când vorbim de, de armonizare și nu invers. Și v-am dat acest, acel exemplu cu biroul de autorizare. Deci putem uh, descurca și fără el și atunci avem nevoie de regulamentul mai simplificat, care ține cont de toate fondurile. Apoi, abordarea concentrată pe rezultate duce la noi provocări. Mai există și o cerere de monitorizare, aceasta a fost redusă, dar nu în aceeași măsură. Și aici voi repeta cele spuse de domnul Mendes, pentru că și noi mergem cam în aceeași direcție, vedem lucrurile la fel. Am auzit și cele spuse de domnul Trilling în ceea ce privește monitorizarea și rezultatele evaluării pe care dacă le analizăm, atunci trebuie să ne fie foarte clar că uh, dacă dorim să ajungem la țelul propus, atunci fondurile trebuie să fie concentrate în practică pe mai puține scopuri. Pentru că dacă ne dorim să ajungem la obiectivele propuse, trebuie să ne concentrăm mai bine. Pentru că dacă sprijinim 15 IMM-uri sau 15 proiecte sociale, atunci vom vedea că nu toate se îndreaptă spre scopul propus, așa că fondurile trebuie să fie concentrate spre mai puține proiecte, spre obiective mai mari și nu spre toate obiectivele. Dispozițiile de interpretare trebuie să fie interpretate într-un mod unitar, astfel încât să ducă într-adevăr la simplificare. Acestea nu trebuie să poată fi schimbate mai târziu, pentru că am observat că acestea, asemenea modificări târzii duc la mari probleme. În ceea ce privește impactul public, avem nevoie de implicarea Parlamentului în ceea ce privește punerea în aplicare. Pentru că dacă nu, ajungem la următoarea situație, lucrurile sunt mult prea diferite și atunci nu vom ajunge prin implementare la obiectivele pe care ni le-am propus. Așa că trebuie să analizăm foarte bine regulamentul de implementare. Am vorbit despre anumite din aceste puncte, mai avem și alte informații, dar vă vom trimite documentele prin intermediul secretariatului pentru a putea vedea care sunt propunerile noastre concrete. Vă mulțumesc pentru atenție! Da, vă mulțumim foarte mult! Din nou ați uh, criticat foarte bine propunerea comisiei. Să acum voi da cu, vom da cuvântul comisiei dacă avem vreun expert prezent în sală care dorește să ia cuvântul. Cine ar dori să intervină? Domnul Martin. Mulțumesc, domnule președinte, pentru această ocazie. Este o adevărată provocare să comentezi o asemenea gamă de prezentări atât de bogate, atât de, de interesante și n-aș vrea să mă lungesc ca să las loc dezbaterii. Lăsați-mă, deci, să precizez câteva uh, lucruri legate de prezentările pe care le-am auzit. Doctorul Zulec a vorbit despre o schimbare de paradigmă în propunerea Comisiei și în uh, programarea strategică. Domnul Zulec uh, a dat un răspuns negativ la această întrebare. Există oare o schimbare de paradigmă? Eu aș spune lucrurile într-un mod mai simplu și anume că anume propunerea Comisiei conține o schimbare fundamentală legate de abordarea programării strategice și uh, în ce privește rezultatele uh, politicii de coeziune în raport cu rezultatele scontate pentru uh, UE 2020. Mecanismul există și dacă vom atinge țintele respective, uh, acest lucru ne va arăta foarte clar modul în care politica de coeziune se desfășoară și este pusă în aplicare. Finanțarea va fi clar uh, legată și strâns legată de aceste obiective. Obiectivele nu înseamnă neapărat uh, cuvinte și sloganuri care apar în, regula, în regulament, ci este vorba de mecanisme care să ne asigure că fondurile sunt folosite uh, acolo unde trebuie pentru finanțarea programelor operaționale și că există obiective de îndeplinit extrem de clare la acel nivel operațional și mie mi se pare că există clar legături cu țintele din Europa 2020 și noi avem mecanisme care ne ajută să vedem modul în care cei care sunt răspunzători de îndeplinirea țintelor chiar o fac și la fiecare obiectiv va exista un indicator de rezultat, deci mecanismul există care ne permite deci să identificăm uh, ținta dacă ea a fost sau nu îndeplinită, atinsă. Acum, în ceea ce privește setul de indicatori care ne-a fost uh, prezentat, lucruri despre care a vorbit domnul Trining, este foarte important aici să vedem sau să avem o viziune globală, o viziune a pachetului global de la obiective specifice la rezultate, la rezultate și indicatori, iar acești indicatori de rezultat ne arată modul în care operațiunile fiecare în parte se desfășoară, a obținut rezultate sau nu și care apoi se incorporează în rezultatele finale. Comisia consideră că pentru Fondul de Coeziune și pentru FEDER uh, nu e posibil și nici util să stabilim ex ante un set de indicatori de rezultat. Ei vor fi identificați mai apoi și negociați cu comisia, deci între uh, cei care pun pe picioare programele și comisie, programul sau acest proces este unul uh, în uh, continuă schimbare, este o dinamică și vom vedea apoi ce rezultate sau ce indicatori ies de acolo. Uh, cadrul de performanță poate să conține și trebuie să conține principalii indicatori și ne arată modul în care vom putea să operăm modificările pe care ni le dorim. Este clar că există probleme, dificultăți, greutăți și doctorul Zulic, pe bună dreptate, domnul profesor Zulic a identificat uh, unele dintre acestea. Suntem conștienți, știm deci că sunt dificultăți și probleme și tensiuni în sistem, dar asta nu înseamnă că în aceste condiții nu trebuie să nu încerci să pui pe picioare un mecanism care să-ți permite să absorbi fondurile și chiar să obții țintele uh, de îndeplinit. Iar cadrul de performanță ne permite acest lucru pentru că, într-adevăr, acolo pot să apară o serie de indicatori de output, de rezultat, etc. Indicatorii de rezultat, numai ei, uh, nu pot să fie suficient de emblematici, e vorba de o problemă de timp, de calendar, pentru că lucrurile trebuie să, se, să fie identificate ca atare uh, înainte chiar de sfârșitul programului, iar rezultatele indicatorii rezultat nu pot să apară în timpul programului. În orice caz, această chestiune este într-adevăr atât de importantă și pentru noi și face parte din acele modificări de amploare pe care ni le dorim. Apoi s-a vorbit și despre uh, alte aspecte Mă refer la simplificare. Simplificarea apare în acest document, dar și în alte documente ale Comisiei. Accentul este pus pe beneficiari la uh, fondul de coeziune. În ceea ce privește simplificarea pentru manageri, uh, acest lucru este uh, poate fi justificat foarte clar. Nu e vorba de simplificare de dragul simplificării, ci de modul în care Eh, simplifici lucrurile ca să poți să cheltuiești banii așa cum trebuie. Pentru că, într-adevăr, eh, sunt niște costuri asociate cu proasta gestionare, cu prostul management. E aici putem lucrurile, să punem punctele pe i și să încercăm să găsim un echilibru. În ceea ce privește coeziunea, eh, și coeziunea online, digitală, așadar cred că suntem pe calea cea bună, multe state o implementează, o pun în aplicare și, bineînțeles, Comisia oferă asistență tehnică și aici, dacă este cazul. Apoi, în ceea ce privește sistemul de rezultate, delivery system, E un lucru extraordinar de important pentru că asta arată modul în care noi consolidăm uh, și, și aducem împreună diferitele elemente ale programului de coeziune și arătăm că suntem capabili să o facem. Nu e vorba de o reorganizare, ci doar de o consolidare și de continuitate, pentru că arhitectura rămâne aceeași. S-a vorbit despre streamlining, asta se poate face inclusiv prin sistemul de rapoarte anuale. Însă, în ceea ce privește chiar și acreditarea și uh, verificările exante și aici se pot face lucruri mai bine, se pot consilida lucrurile uh, și asta se va reflecta asupra perioadei de implementare. Iar în ceea ce privește conturile, conturile anuale, uh, toate organizațiile, marile organizații implicate publică conturile anual și este clar că din punctul de vedere se pot face aceste lucruri și asta nu face decât să consolideze managementul sau gestionarea acestor programe. Mulțumesc! Vă mulțumim pentru reacția la uh, prezentările experților, pentru reacția în numele Comisiei. Aș dori acum să dau cuvântul dumneavoastră, deputaților. Avem până acum două persoane uh, înscrise la cuvânt. Am să rog pe toată lumea să nu țină referate și prezentări, ci mai degrabă să adreseze întrebări. Primul care s-a înscris la cuvânt este Ian Olbricht unul dintre puținii care um, înțeleg într-adevăr tot, tot acest uh, subiect. Ian, ți-am făcut un compliment. They, just questions. I... Domnul președinte, mulțumesc. Mai multe întrebări. Prima întrebare pentru domnul Bartler primul vorbitor. Ați spus că împărtășiți, uh, împărtășiți viziunea Consiliului în ceea ce privește CFC-ul și actele delegate. Acum vreau să vă întreb dacă într-adevăr așa stau lucrurile. Eu am niște îndoieli pentru că textul respectiv uh, nu este de tip legislativ, ci este strategic ci este mm, acest cadru strategic uh, este tipic pentru actele delegate. Așa că întrebarea mea este ce facem cu acest cadru, să fie el uh, de tip legislativ sau în acte delegate. Domnul Marcus Strilling, o întrebare pentru dumneavoastră legată de indicatori. Dacă am înțeles eu bine, poate n-am înțeles bine, ați spus că indicatorii trebuie să fie în coerență cu uh, obiectivele tematice. Mi se pare logic. La FEDER avem indicatori care nu sunt legați de obiectivele tematice și logica este complet diferită. Vă întreb asta pentru că și eu am uh, impresia că trebuie să avem uh, fie să mergem pe priorități și indicatori, fie pe obiective tematice și indicatori. Să-mi spuneți dacă am înțeles bine. Apoi, o întrebare. Dacă ați fi eurodeputat, ați spune să scoatem cu totul indicatorii de la FEDER și să avem ceva mai general, de exemplu, indicatori legați de obiectivele tematice și să scoatem restul de la uh, FEDER. Eu vă întreb asta pentru că eu sunt pentru această eliminare și aș susține, v-aș susține într-un astfel de demers. Domnul Dario Gagiulo, ați vorbit mult despre noua propunere de regulament financiar. V-ați bazat mult pe aceasta în prezentarea dumneavoastră, însă el nu este gata. Eh, mai sunt multe de făcut, declarația anuală, acreditări, etc., etc. Lucrurile sunt în curs. Credeți că pregătirea aceasta a regulamentului financiar nu cumva va complica lucrurile? Pentru că un element se referă la negocierile între state și comisie. Însă dumneavoastră ați introdus aici un element care complică și mai mult lucrurile. Comisia are niște date, dar nu complete. Eu am senzația că dumneavoastră anticipați niște lucruri. Poate că n-am înțeles eu bine. Vă mulțumesc. Pe rând, mai acceptăm doi uh, vorbitori, două persoane care să adreseze întrebări, apoi voi da cuvântul uh, experților. Domnul Vanistel Nistelrooy, iar apoi doamna Creel. Mulțumesc foarte mult că m-ați complimentat. Da. Dacă mă uit la primul document, prima prezentare, e, e singura pe care am pus mâna. În fine, dacă mă uit la pagina 6, acolo se spune că e nevoie de clarificarea lucrurilor în ceea ce privește definițiile și întregul cadru. Dumneavoastră sunteți experți, ați petrecut ani de zile studiind locul, modul în care această politică de coeziune își arată roadele. Acum intrăm într-un cadru mai larg al cadrului strategic. Întrebarea este, putem să continuăm pe calea trasată acum? Pentru că nu e vorba numai de o clarificare, e vorba de o nouă formalizare, de un nou sistem pentru obținerea de rezultate. E vorba de lucruri cu totul noi, fonduri noi. Comisia dorește o nouă propunere sau este aici o nouă propunere? Trebuie să vină cu o nouă propunere sau ce considerați dumneavoastră că trebuie făcut aici la pagina 6? Apoi, o întrebare mai generală. La ce să ne așteptăm în această vreme de crize. Ce rezultate ne așteptăm la nivelul regiunilor și țărilor? Uh, sunt țări cum ar fi Bulgaria. Ne așteptăm oare ca ei să cofinanțeze, dar în ce măsură? Să vină ei cu, cu, cu, cu, cu banii publici pe aceste programe, pe pentru, pentru orașe, pentru regiuni, vor investi ele aceste entități bani și fonduri sau să ne așteptăm la o, re, o perioadă de declin a folosirii fondurilor? Și apoi o întrebare pentru colegul reprezentant al regiunii campaniei, domnul Balca, domnul ministru Bacai. Dânsul a creat o adevărată rezoluție, revoluție, mă scuzați, în Italia, spunând că se poate interveni de, pe, la, de la centru, eh, să ia eh, banii de la o regiune, să-i ducă în altă parte și asta de dragul eficienței. Eh, s-au auzit multe lucruri și multe plângeri legate de regulamentele care vor interveni. Însă, dacă o astfel de experiență duce la rezultate pozitive și dacă într-adevăr e vorba aici de un parteneriat în care statul intervine, poate că merită să ne aplicăm asupra acestui uh, exemplu. Și apoi, pentru ultimul uh, vorbitor, Ce eh, doriți să spuneți cu această performanță? Mulțumesc! Doamna Crel, mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc experților. Au fost intervenții foarte interesante care reflectă și dezbaterea pe care o ducem în Parlament de câteva luni. N-aș dori să repet nimic, o întrebare însă. Întotdeauna, pentru mine, este acest uh, aspect uh, al simplificării este foarte important. Mie mi se pare uh, de, mm, ciudat de fiecare dată când aflu că un proiect este controlat de 5-6 ori. Uh, bineînțeles că ar trebui să se reco recunoască um, verificarea um, uh, făcută de către un singur for. Dar unde să înscriu asta? Cum pot să scriu în regulamentul european că um, autoritatea locală trebuie să accepte uh, curtea, verificarea curții de conturi uh, și așa mai departe? Deci sună bine, într-adevăr, dar cum putem să punem asta în realitate? Cum putem să transpunem asta în realitate? Aveți o uh, propunere în acest sens? Okay, jetzt kommt die erste... Urmează acum prima uh, rundă de răspunsuri din, par din partea experților. Începem cu domnul Bachtler. Am să vă rog să ne dați răspunsuri pe scurt. Dacă întrebările durează atât de mult, răspunsurile trebuie să fie scurte, dar sigur reușim. Da, să menținem răspunsurile succinte. La prima întrebare, din partea domnului Olbricht, răspunsul este, după ce am văzut cadrul strategic uh, comun, da, cred în continuare că trebuie să fie un act legislativ uh, orientările comunitare erau uh, un act legislativ, din câte țin minte, și cadrul strategic ar trebui să fie un document mai puternic din punctul meu de vedere. Vedem că există și loc uh, pentru a-l consolida, de exemplu în ceea ce privește dimensiunea teritorială. Și avem nevoie de un angajament obligatoriu din partea Consiliului referitor la propuneri în interiorul cadrului Întrebarea domnului Van Nistelrooy. Vă refereați la obiective și la cadrul strategic comun. În ceea ce privește obiectivele, în ceea ce privește obiectivele, suntem de acord cu ceea ce a spus Nicholas Martin. Există o serie de schimbări importante referitor la așteptările față de politica de coeziune în ceea ce privește coerența și performanța. Și mai ales din acest motiv considerăm că este nevoie de mai multă claritate. Una dintre criticile aduse politicii de coeziune a fost uh, numărul mare de obiective și lipsa clarității față de importanța diferitelor obiective. Când ne uităm la diferitele strategii și programe, ne-am așteptat să existe o ierarhie clară care să plece de la misiunea generală până la obiectivele specifice și până la uh, obiectivele uh, prioritare. La ora actuală avem senzația că nu există suficientă claritate în ceea ce privește ierarhia obiectivelor. Nu căutăm o nouă propunere, nu am dorit o, o nouă propunere, căut, am dorit mai multă claritate în ceea ce privește propunerea actuală, fie printr-un nou articol, fie utilizând unul dintre articolele existente pentru a clarifica distincțiile făcute. Vă mulțumesc. Aș da acum să-i dau cuvântul următorului expert, domnul Gargilio Gargiulo din Italia. Mulțumesc, domnule președinte. Dacă îmi permiteți, eu nu am analizat obiectivele orientative, indicative, însă cred că un plan pe șapte ani, rigid, nu este ceva care îți permite să faci față unei crize. Îți stabilești anumite obiective acum, și este firesc, dar ele nu pot fi aceleași, ar putea să nu fie aceleași în 2-3 ani, dar rămite în 7 ani. Eu m-am referit mai degrabă la problemele de management, domnule Olbricht. Dumneavoastră v-ați referit la faptul că poate am decis deja Uh, care va fi viitorul. Este ciudat să spunem asta, dar asta pare să fie abordarea. Auditorul comisiei deja interpretează propunerea uh, de reglementare ca și când ar fi deja regulamente. Revenind uh, la ceea ce spuneau colegii cu privire la instrumentele financiare. Suntem cu toții tehnicieni aici, nu? Dar și politicieni. Deci, uh, cunoașteți toate aceste lucruri. Însă, instrumentele financiare, Jessica și Jeremy. E bine, aici comisia deja se comportă ca și când regulamentul 2014-2020 ar fi deja adoptat. Permiteți-mi însă să răspund, să-i răspund doamnei Creel cu privire la un sistem de control. Ah, eu am observat cinci niveluri. Avem primul, al doilea, apoi Comisia, Parlamentul European, care trebuie și el să monitorizeze auditul național, um, curțile de conturi naționale și Curtea de Conturi uh, Europeană. În intervenția mea am încercat să vorbesc despre situația economică și socială din regiuni. Regiunile sunt devastate. Discutăm despre monitorizare. Dar aceste uh, regiuni pur și simplu uh, sunt la pământ. Am încercat să avem un o discuție, un dialog cu auditorul comisiei, să avem o listă, um, un checklist comun. Și am avut uh, o, experiență pozitivă de a face verificări comune. Deci inițial era, era vorba de șase niveluri de verificare. Poate că unii spun că sunt trei, dar aceste trei niveluri ascund șase niveluri. Oricum, uh, dacă reducem de la 6 la 3, este ceva, există și aspecte pozitive. Nu știu însă dacă ar trebui să încurajăm asta în, pachetul legislativ actual. Dar iată, asta ar fi o recomandare pe care Parlamentul ar putea o face. Vă mulțumim pentru observația dumneavoastră. O întrebare către uh, experți. L-am notat pe domnul Trilling și pe domnul Molov, care doresc să răspundă. Și dumneavoastră, domnul Lohaide, ați fost întrebat. Bun, acești trei experți uh, vă, vor sta la dispoziție pentru runda următoare. Uh, înainte de runda următoare. Domnul Trilling, mulțumesc. S-a vorbit despre unde ar trebui să apară lista de indicatori. Da, credem că obiectivele ar trebui să fie legate de obiectivele tematice. Și acum mă refer la comentariile domnului Martin și ale domnului Lohaede. Ce am prezentat aici este nivelul cel mai agregat. Putem să ne gândim la obiective europene stabilite pe cadrul național, pe obiectivele tematice. Însă, când, credem, când trecem în prioritățile de investiții, și aici trecem și la întrebarea cât de fiabile cât de fiabile pot să fie obiectivele și indicatorii stabiliți, e bine, trecem cu un nivel mai jos la prioritățile de investiții, chiar mergem poate chiar un pas mai departe când spunem statele membre în interiorul cadrului de performanță pot stabili ținte foarte specifice și trebuie să propună indicatorii referitor la rezultat. Eu aș vedea asta pe diferite niveluri. Și, drept urmare, regulamentele FEDER și FSE sunt probabil în continuare uh, locul în care s-ar putea propune indicatori de rezultat suplimentari pentru nivelul priorităților de investiții. În ceea ce privește rezerva de performanță, uh, eu aș vedea asta în contextul obiectivelor și cu un nou mecanism de posibile sancțiuni pentru neatingerea obiectivelor de către statelor membre. Deci rezerva de performanță și posibile sancțiuni. Noi vedem însă asta ca un, uh, o lipsă de stimul de a stabili obiective ambițioase. Vă mulțumesc, domnul Molov. Доколкото разбрах, въпроса беше... Dacă am înțeles bine întrebarea, atunci aceasta era în felul următor. Dacă e posibil ca la nivel local să avem o combinație între fonduri de coeziune cu finanțare privată. și dacă e posibil ca fondurile să fie absorbite. Ceea ce privește strategiile informale pentru regiuni, cred că acestea pot să facă astfel încât mai multe municipalități să creeze niște programe eficiente cu rezultate foarte bune. Acestea pot să lucreze împreună cu mediul de afaceri. Cred că astfel s-ar ajunge la niște rezultate mai bune și la o absorpție mai bună a fondurilor. Acum avem o problemă cu abordarea proiectelor, pentru că chiar și atunci când fondurile sunt absorbite, nu vedem niciun fel de beneficii practice. Așa că dacă proiectele corespund intereselor sectorului privat, rezultatele ar fi mai bune. Eu m-am pronunțat a, ca fiind în favoarea unor asemenea strategii și sunt și în favoarea unei planificări care se bazează pe dezvoltarea locală. Mulțumim, domnul Lohaide. Cum, ve- cum vedem noi în realitate această simplificare privind controlele? E clar că că vorbim aici de curțile de conturi regionale și naționale. O curte de conturi regionale nu se poate opune legislației uh, comunitare. La nivel european am putea să spunem Curtea de Conturi Europeană acceptă acest fapt, probabil nu în acest regulament, dar altundeva. Aceasta ar putea fi o abordare. Apoi, curtul, curțile de conturi care sunt implicate ar putea să fie invitate pe parcursul negocierilor contractelor de parteneriat într-un anumit punct și atunci să vedem care e posibilitatea să mai accepte anumite lucruri. Cred că așa s-ar putea face un pas înainte în cadrul negocierilor, dar probabil că în practică ar duce la probleme. Acum niște observații în ceea ce privește închiderea conturilor și raportarea. Comisia a spus că e posibil în continuare, însă ce e important în practică? Majoritatea proiectelor pe care le finanțăm se întind pe mai mulți ani, așa că rezultatele sunt destul de relative în ceea ce privește ce fel de raportare se poate face. Însă avem diferite limitări în timp în ceea ce privește rapoartele. După încheierea unui an, intervine această închidere a conturilor, iar apoi trebuie să existe o perioadă de raportare în care ar trebui să fie crescută transparența la nivel național, acest termen s-ar scurge repede, din nou povara administrativă ar fi mult mai mare și s-ar ajunge la inconsistență. Așa că vă rog să vă mai gândiți încă o dată la această perioadă de raportare. Mulțumesc! Mulțumim, spune președintele. Acum, doamna Elizabeth Schroeder are cuvântul să pună o întrebare. Mai avem doar 15 minute la dispoziție și trei intervenții, iar apoi trebuie să răspundă experții. Așa că vă rog câte o întrebare. În legătură cu ultima propunere, mai ales când vorbim despre cofinanțare la nivelul Uniunii Europene, vorbim de regulamente care se ducă la rezolvarea problemelor, Poate că s-a rezolvat și chestiunile legate de condiționalitatea exante. Am două întrebări. În primul rând legat de indicatori. Cred că a reieșit foarte clar din partea experților că indicatorii trebuie să fie ierarhizați. Problema e următoarea. Atunci când vorbim de indicatorii comuni, observăm că de fapt aici există, niște, există măsurile, dar nu și rezultatele. A existat și un argument contra de ce lucrurile stau așa, de aceea eu pun următoarea întrebare. A venit o propunere din partea domnului Trilich care ne spunea că trebuie să fie indicatori pe partea rezultatelor care sunt legați de obiective. Așa că eu aș vrea să știu cum ar trebui să procedăm ar trebui să existe acolo indicatori europeni, iar apoi, într-un alt loc, în ghidul privind recomandările, să apară ceilalți indicatori, adică indicatorii pentru măsuri, de unde aceștia pot fi aleși sau pot să folosească ca orientare. Mie mi se pare o metodă plauzibilă și aceasta ar merge în direcția propusă de Ian. Mă refer la ce se poate face la nivel european, ce se poate face la nivel național ca un ghid de orientări. O a doua întrebare. A ieșit din discuție un punct care de fapt e important în legislația europeană și anume verificarea de mediu. Cum poate fi folosit din nou acest instrument astfel încât să ducă la creșterea performanței? Mulțumesc! Președintele, mulțumim pentru întrebare. Acum are cuvântul domnul Mihail Teurer. Mulțumesc, domnule președinte. Și din partea liberalilor vreau să le mulțumesc experților pentru prezentările pe care le-au făcut. Acestea m-au pus pe gânduri, mai ales în ceea ce privește care e îndatorirea noastră a europarlamentarilor. Pentru moment, regulamentul financiar general se află în discuție și la Consiliu. Domnul Ohaide a pus următoarea întrebare. Dacă în uh, domeniul FEDER, dar și altor fonduri, rata de eroare e într-adevăr semnificant mai mare față de ceea ce se întâmplă în cadrul FEADR? Ca președinte pentru control bugetar, trebuie să spun că răspunsul e da. Rata de eroare e de trei ori sau chiar de mai multe ori mai mare. Acest lucru a fost constatat, comisia a luat cunoștință de acest fapt și a zis schimbăm regulile. Pentru noi, liberal, simplificarea este foarte importantă și dorim ca viața să ne fie cât de ușor e posibil, dar avem nevoie de un răspuns și anume cum putem ajunge la aceleași țeluri chiar dacă trebuie să fie scăzută această rată de eroare. Și aceasta este întrebarea mea pentru dumneavoastră. Cu ce fel de propuneri concrete puteți să veniți astfel încât să ne asigurăm și avem nevoie și de un efect de pârghie, bineînțeles, pentru că Uniunea Europeană nu poate forța curțile de conturi, nu poate forța nici, și nici pedepsi statele membre. Noi putem doar să ne ținem de propriile noastre reguli. Și acestea le găsim în propunerile Comisiei și Parlamentului. Doamna Crel a pus și o întrebare foarte pertinentă și anume în domeniile dumneavoastră aveți niște, niște propuneri clare despre ce trebuie să facă statele membre? Vorbim de fonduri europene, dar apoi statele membre pot să facă proprie, propriile controle, pot să declanșeze propriile proceduri. Așa că vă întreb dacă aveți propuneri astfel încât să intrăm în dialog și cu cei care pun în aplicare regulamentele la nivelul statelor membre. Jens Geier are cuvântul. Da, ca să-l sprijin pe președintele comisiei din care fac parte, da, e adevărat, rata de eroare este foarte mare. În acest domeniu vorbim de o cotă de, cotă de eroare de 7,7%, deci cele spuse de Curtea de Conturi sunt adevărate, s-ar putea să vorbim de 3% mai sus sau 3% mai jos. Însă oricum 7,7% carat de eroare e deja prea mult. Și pericolul cel mai mare privind politica de coeziune acum e faptul că anumite guverne se folosesc de această rată de eroare și spun că mijloacele nu au fost folosite așa cum trebuie. Curțile de conturi lucrează împreună atât cât se poate, însă există diferite strategii și diferite standarde de control. Până reușesc să se înțeleagă cum trebuie să conlucreze unele cu celelalte, noi nu mai avem funcțiile pe care le avem acum. Întrebarea mea pentru specialiști e următoarea. Ținând cont de faptul că există foarte multe controle, dar cu toate acestea, rata de eroare nu scade. Știm exact unde se fac greșelile, așa că de ce nu scade această rată de eroare? Și domnul Gargiulo ne-a spus despre regiunea din care provine și că există șase niveluri pe care se face controlul. Dar eu vă corectez, noi facem delegații, mergem în delegație, însă nu facem niciun fel de control. Nu spunem că Italia este de vină pentru tot a cincea greșeală care se regăsește în politica de coeziune. Însă trebuie să vedem de ce sunt aceste rate atât de crescute, deși există control. Apoi, ce fel de probleme administrative rezult din fapt, rezultă din faptul că regulamentele naționale nu sunt aliniate celor europene? Și normal că această problemă este una foarte mare. Însă nu putem spune că la nivel european nu mai controlăm pentru că se face deja ceva la nivel național. Președintele urmează domnul Goodmanis și apoi domnul Țeler pentru încă două secunde. Mulțumesc! Practic, până la urmă, totul depinde de bani și Experții trebuie să ne spună și nouă despre ce este vorba. E vorba despre bani. Domnule Butler, vreau să vă întreb de un lucru. La pagina 5 din prezentarea dumneavoastră, uh, nu ne aduceți nimic nou pentru că diavolul este în detalii. Problema este cum vor fi alocați toți acești bani pentru regiunile de coeziune, regiunile de faza 1 sau 2, eh, regiunile de convergență, etc. etc. În anexa 2 eh, din regulament aveți foarte clar lucrurile spuse în grupea. Deschideți anexa și vedeți clar cine și ce bani primește. Da, mai sunt niște mici ajustări pe aici, pe acolo, de ordin politic, făcute la, la Consiliu. Însă, astăzi avem o propunere din partea Comisiei și dacă vă uitați la fiecare eh, regiune cât primește și din totalul de 160 de miliarde, etc., eh, lucrurile sunt foarte clare. Am o întrebare pentru experți și anume, Comisia trebuie oare să se mențină în mecanismul actual și să fie acest mecanism transpus în, la regiunile de tranziție și la cele eh, mai puțin dezvoltate, pentru că astăzi nu avem nimic în acest sens. La fel ca și pentru coeziune, nimeni nu știe cum acești 162 de miliarde pentru regiunile mai puțin dezvoltate vor fi alocate uh, în fiecare dintre aceste regiuni. De exemplu, 53,1 miliarde vor fi alocate unde? Și apoi, a doua întrebare, identică. Vorbiți despre plafonare. Însă lucrurile sunt cât se poate de confuze. E vorba de acel 4%. Dacă vă uitați în anexa 2, nu avem acel 4% de e, plafonare. Uitați-vă că sunt alte procente implicate, 3,7 până la 3,2. Așa că cred că ar trebui să vă aplicați asupra acestor lucruri și chiar v-aș ruga să sprijiniți comisia, să vă cercetați mai bine lucrurile, pentru că am senzația că nu prea au habar despre aceste lucruri. Nimeni nu știe la comisie, dar nici în statele membre, cum acești bani vor ajunge unde. Mulțumesc! Smart. Domnul Zeller și încă un coleg care va avea voie pe scurt doar să intervină. Doamna Ernst, apoi. Um, nu vreau să spun nimic despre curțile de conturi sau să fac uh, pe expertul, dar din câte știu eu, este, am, am putut vedea că de multe ori curțile de conturi justifică existența prin verificări făcute atât de mult până găsesc o greșeală uh, și o eroare. O, o eroare nu înseamnă nimic atâta timp cât nu știu ce se ascunde în spatele ei. Uh, din punctul meu de vedere, este vorba poate de probleme de interpretare în ceea ce privește licitațiile, de exemplu. Pentru mine este problematic dacă fondurile europene sunt folosite în alte scopuri decât prevăzute, nu dacă se fac unele uh, erori formale. Doamna Ernst, vă rog. Mulțumesc. Două întrebări. În primul rând, Colegul din campania a spus o propoziție foarte frumoasă și a spus să regăs- a vorbit despre regăsirea spiritului uh, părinților fondatori. Și da, ar trebui să facem asta. În ceea ce privește rezerva de performanță, aș vrea să am unele informații suplimentare. Din punctul meu de vedere, această rezervă înseamnă o uh, nesiguranță a bugetelor în regiuni. Uh, nu știm ce se va întâmpla în 2019. Din punctul meu de vedere, nu are niciun sens să, sens să le prevedem atât de târziu, dacă tot le dorim. Poate ne puteți spune câte ceva despre asta. Apoi, poate ne puteți spune, da, deci uh, despre performanță, rezerva de performanță și uh, măsura, capacitatea de a măsura. Apoi, simplificarea. Aș dori să știu în mod serios. Ați vorbit despre o rată de eroare de 7,7%. Da, este o cifră formală, într-adevăr. Dar care sunt erorile reale? Care a fost majoritatea erorilor? Poate lipsa simplificării a dus la această creștere a ratei erorilor? erorilor? Dacă vorbim despre aceste lucruri, trebuie să știm ce se ascunde în spatele acestei rate a erorilor și ce pentru numele lui Dumnezeu face să fie nevoie de ceva ca acreditarea. Mă adresez comisiei acum. Este justificat să avem nevoie neapărat de această uh, acreditare? Este necesară pentru supraviețuire? Pentru că mie nu mi se pare că ar fi așa. Mulțumesc, propun acum ca experții să răspundă pe scurt, ei nu vor putea răspunde pe, uh, în, în detaliu. Dacă mai există întrebări și detalii de clarificat, am să vă rog să intrați în contact cu experții individual. Am să uh, vă mai dau, am să mai dau ex, uh, experților două minute, domnul Bachtler și tot așa mai departe, dar maxim pentru două minute până încheiem. So I could just pick up on a couple of, of, of Mulțumesc. Câteva aspecte. În primul rând, doamna Schroeter a adresat o întrebare legată de evaluarea strategică de mediu. N-am spus nimic în prezentarea noastră despre acest lucru, însă apare ceva în acest sens în raport. Cred că este o ocazie extraordinară cu această propunere a, comisie, a Comisiei de a Uh, progresa și aceasta din perspectiva propunerilor de condiționalitate și evaluarea de mediu sau auditul de mediu este o ocazie. Însă criteriile de îndeplinire a condițiilor de mediu, dacă acestea sunt îndeplinite pe teren și dacă se folosesc evaluări exante și negocierile merg așa cum trebuie, atunci progresele, într-adevăr, sunt uh, și vor fi reale când vine vorba de strategiile de implementare și așa mai departe. Apoi, a doua întrebare. Mi s-a pus o întrebare legată de calculul uh, sau calcularea bugetului am petrecut mult timp încercând să înțelegem modul în care se vor aloca banii. Anumite estimări uh, pot fi făcute legate de sumele care vor fi primite de statele membre, însă rămân în multe semne de întrebare. Așa că o chestiune de principiu putem să evocăm sau putem să reamintim modul în care alocările din trecut de bani de la Comisie se vor reflecta în tendințele și trendurile din viitor uh, și, bineînțeles, uh, luând în calcul și nevoile. Asta este o chestiune de principiu. Considerăm că uh, problema legată de transparență se regăsește în mai multe domenii. Nu se știe, de exemplu, cum se vor aloca banii în regiunile de tranziție și în regiunile mai puțin dezvoltate. Uh, avem o idee și anumiți indicatori legați de metodologie, cel puțin în principiu, deci de așa aceasta uh, legat de experiența pe care am căpătat-o în ceea ce privește um, reacția statelor membre în trecut și alocările din trecut, precum și uh, tendințele și trendurile actuale legate de creșterea sau respectiv scăderea PIB-ului pe cap de locuitor, uh, acestea sunt lucruri orientative. În orice caz este clar că e nevoie de mai multă claritate legată de în ceea ce privește alocarea fondurilor pentru regiunile de tranziție și uh, mai puțin dezvoltate. În ceea ce privește plafonarea, aici sunt mai multe aspecte. S-a introdus această plafonare, capping, Uh, din cauza problemei absorpției fondurilor. Existau uh, regiuni care aveau probleme cu acestea. Uh, am tras niște învățăminte din trecut în sensul că anumite țări pot să absorbă o sumă maximă de bani și s-a ajuns la concluzia că un prag de 4-5% din PIB-ul țării respective uh, poate fi absorbit în mod, în mod logic. Asta se întâmpla în trecut, însă astăzi avem o altă logică și se vorbește de cifre mult mai scăzute și aici e o problemă de metodologie, să vedem în ce măsură și ce anume ce bani vor primi uh, țările cu această alocare. Însă există efecte nedorite, perverse chiar, și anume că trebuie să vedem dacă legăm plafonarea de, legat, ca legată de PIB, atunci țările mai puțin dezvoltate vor primi mai puțin bani, pe când țările mai dezvoltate vor primi mai mulți bani. Iată lucruri asupra cărora vă atrag atenția. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnul Zulec! Mulțumesc! Foarte pe scurt, două aspecte, două elemente sau întrebări. Una s-a referit la criză și în ce măsură cofinanțarea trebuie să sufere modificări. Cred că există un mare pericol cu propunerea legislativă actuală și anume că regiunile care au cele mai mari probleme legate de guvernanță uh, sunt și cele care se uh, confruntă cu probleme de cofinanțare, de implementare și tot ele vor fi cele care vor avea probleme și în anii viitori. Și vom vedea că, tocmai că în regiunile în care se cheltuiește foarte puțin, tot aici vor apărea probleme și se va pune chiar întrebarea ce politică regională ne dorim în aceste zone și la ce servesc banii. În ceea ce privește uh, Eh, ce privesc indica, împrește indicatorii. Ideea era, eh, ideea era următoarea așa anume că trebuie să existe o legătură între performanță și indicatorii de rezultat sau de ținte, însă trebuie să știm în acest context la ce servesc banii Adică trebuie să știm că anumite fonduri, da, dacă, vedem dacă anumite fonduri cheltuite într-un anumit loc servesc Uh, scopului uh, scontat, dar nu cred că indicatorii în sine spun mare lucru, pentru că uh, lipsește această verigă a cheltuielilor și a efectelor acestora. Vă mulțumesc foarte mult. Acum dau cuvântul domnului Trilling. Mulțumesc. Există mai multe tipuri și niveluri de indicatori, într-adevăr. Cred că în ceea ce privește nivelul țintelor, a obiectivelor tematice, să avem indicatori ca să vedem uh, modul în care statele membre îndeplinesc aceste obiective. Însă e nevoie de o, uh, să zicem, uh, de modificări și nuanțări uh, ale modului în care acest lucru se face și mai ales trebuie să vedem în ce măsură lucrurile stau cum stau la nivel național și apoi la nivel regional. În ceea ce privește uh, evaluarea strategică de mediu, există acte juridice obligatorii care ne arată modul în care componenta de mediu trebuie să se reflecte în toate aceste programe. Deci, Aici e vorba de evaluarea de mediu plus cea legată de impactul și uh, lupta împotriva schimbărilor climatice. Toate aceste lucruri trebuie să fie făcute în exante și e vorba de acea condiționalitate ex-ante, însă mi se pare că am pierdut cumva trenul și sunt țări care sunt mai experimentate decât altele când vine vorba de evaluarea strategică de mediu și văd foarte bine că pentru țările cu mai puțină experiență acest audit n-a avut niciun fel de valoare. Pentru că uh, acolo lipsea implementarea directivei respective de evaluare strategică de mediu. Și aici este vorba și de parteneriate. Totul se învârte în jurul eficacității parteneriatelor. De aceea este bine ca să vedem că acest cod de conduită din cadrul uh, auditului de mediu ne arată care sunt acele standarde minime și care sunt acele bune practici din care s-ar putea inspira pe plan național statele membre. Vă mulțumesc foarte mult, am terminat, uh, s-a terminat timpul dedicat acestei uh, sesiuni. Poate unul dintre experți, numai unul dintre experți poate să mai ia cuvântul cine dorește să ia cuvântul. Domnul Haider. Zu dem Thema Indikatoren. În ceea ce privește indicatorii la nivelul regional, poate s-ar, lucra, s-ar putea lucra cu ipoteza zero, respectiv uh, ce s-ar fi întâmplat dacă nu am fi făcut nimic. În ceea ce privește rata de eroare, aș dori să adresez următoarea întrebare. Credem că un o nouă autoritate ar scădea rata erorilor? Sau oare nu este vorba și de uh, faptul de costurile eligibile care să fie o, o problemă mai mare? Poate că nici n-ar mai trebui să discutăm despre costurile eligibile atâta timp cât obiectivul este uh, atins. Trebuie însă să ne gândim ce obiective dorim să obținem. În ceea ce privește verificarea, Poate că ar fi cu mult mai ușor dacă verificările s-ar face împreună. Multe dintre întrebări s-ar uh, rezolva pentru că uh, întrebările ar fi discutate împreună. Și, uh, de, drept urmare, efortul, efortul ar fi mult, prea, mult mai mic. Mulțumesc încă o dată tuturor experților care uh, au participat. Vă mulțumim pentru vizita dumneavoastră la Parlamentul European. Am putut învăța mult astăzi despre uh, programele uh, structurale, unde există probleme, unde nu. Acum trecem la un uh, subiect pentru care îl, îi urez bun venit domnului Delbar de la Uh, Comitetul Regiunilor. Îi bu- Raportorul nostru este Joachim Zeller. Am să vă uh, prezint subiectul. Este vorba de modificarea regulamentului 1082-2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iulie 2006 privind o grupare europeană de cooperare teritorială în ceea ce privește clarificarea, simplificarea și îmbunătățirea constituirii și punerii în aplicare a unor astfel de grupări. Iată, un uh, titlu care e greu de la bun început, însă cu siguranță uh, domnul Delbar și ne va uh, explica despre ce este vorba și care este poziția Comitetului Regiunilor. Mulțumesc foarte mult. Vă rog să mă scuzați, nu sunt eu cel care am compus acest poem minunat, adică titlul acestui raport. Vreau să vă spun că el a fost examinat uh, la Comitetul Regiunilor uh, pe 15 februarie și uh, noi ne-am pronunțat pentru a susține propunerea de modificare propusă de comisie, în măsura în care viziunea noastră poate să contribuie la îmbunătățirea efectivă a cadrului de funcționare a celor grupări GOTC. Nu este vorba de un instrument cu totul și cu totul nou, el există de câțiva ani încoace și vreau să vă atrag atenția, uh, onoraților membrii Parlamentului, că există 23 de astfel de grupări care s-au constituit și care au mai bine de 550 de autorități locale și regionale reunite în mai bine de 15 state membre. 22 de milioane de cetățeni ar fi uh, vizați aici și vreo 20 de alte de astfel grupări sunt pe cale de a fi constituite. Deci nu e vorba de ceva experimental, ci pe teritoriul Uniunii Europene putem să vedem cum ele funcționează deja. Vreau să vă reamintesc de asemenea că acest regulament și revizuirea sa nu se leagă de fapt de examinarea fondurilor structurale. Ele apar la același pachet, dacă doriți, însă aceste GOCT-uri pot să funcționeze fără finanțare europeană și ele nu sunt tributare sau dependente de fondurile structurale. Iată de ce eu insist asupra acestui regulament, care nu are un impact direct asupra regulamentului și bugetului european și aș dori ca acest regulament să fie adoptat cât mai repede posibil și fără întârziere, deci neașteptând să vedem uh, ce se va întâmpla cu revizuirea pachetului de coeziune pe care noi astfel dezbateți în acest uh, uh moment. Din păcate, se pare că Consiliul nu are aceeași viziune uh, și se ezită, ca și Comisia, pentru că ce ar, își dorește să pună acest regulament la pachetul de coeziune și mie mi-e teamă că nu este bine, pentru că mi-e teamă că lucrurile vor fi tără, tărăgănate și acest regulament va fi uh, trimis la calendele grești, sau mai bine zis la calendele grecești sau calendele cipriote, următoarea președinție. Însă, bineînțeles că nu pot să mă antepronunț uh, despre ce se va întâmpla la Consiliu, însă sperăm că până la urmă vom fi cumva ajutați să accelerăm acest proces. Intrarea în uh, vigoare a acestui regulament uh, îmbogățit, modificat, va aduce un nou impuls acestor grupări și o siguranță, certitudine juridică atât de utilă și importantă, uh, inspirând și alte teritorii și regiuni europene. Acest regulament nu schimbă foarte mult propunerea Comisiei ci facilitează lucrurile, simplifică lucrurile și clarifică lucrurile pentru a elimina orice fel de interpretări divergente în funcție de stat și confirmă de asemenea rolul uh, Comitetului Regiunilor în ce privește orientarea, ghidarea, monitorizarea acestor grupări. Vreau să vă reamintesc că Comitetul Regiunilor, prin amendele sale, uh, dorește să recomande eliminarea posibilității unor state de a respinge crearea acestor grupări, inclusiv pe plan trans transfrontalier. Vreau să vă reamintesc că noul regulament uh, elimină obligativitatea uh, pre, uh, prezenței uh, anumitor reguli administrative, ceea ce duce la o mare, mare problemă și haos posibile, uh, noi dorim de asemenea un parteneriat foarte strâns între aceste grupă, grupări și uh, firmele, sau mai bine zis, serviciile care livrează bunuri publice și de interes, de exemplu, pe plan transfrontalier, asta ar fi extrem de logic. De asemenea, trebuie ca aceste grupări să poată să beneficieze de noile uh, noile prevederi mai favorabile din nou regulament și, în sfârșit, Uh, noi dorim ca, uh, conform anexei uh, din regulamentul respectiv, Comitetul Regilor să devină o adevărată platformă pentru aceste grupări și să poată să le monitorizeze așa cum trebuie. Iată ce doream să vă spun și să atrag atenția asupra membrilor comisiei. Trebuie să avem același poziție cu Parlamentul, uh, un sprijin ar fi bine venit din partea dumneavoastră, nu neapărat de natură tehnică, cât mai mult politică, pentru că este vorba de un sistem care funcționează deja și nu depinde de bugetul european. Am putea eventual ca prin această adoptare multe alte state, regiuni să fie inspirate și să preia acest model, de multe ori statele și regiunile respective fiind cumva închistate. Uh, și deci trebuie ca aceste grupări să poată să inspire dincolo de frontiere, pentru că această participare din cadrul grupărilor este un adevărat motor. Și în aceeași ordine de idei, noi dorim ca aceste grupări să apară și în alte e, politici sectoriale e, europene, dincolo de domeniul coeziunii pure și simple. Iată de ce vă rog să primiți mulțumirile mele pentru că mi-ați permit să uh, intervin aici și sperăm că eurodeputații participă și, de fapt, împărtășesc cu noi această viziune. Vă mulțumesc! Vă mulțumim mult pentru cele spuse și acum îi dau cuvântul raportorului nostru, domnului Țeller, iar apoi vor lua cuvântul coordonatorii, dacă mai sunt prezenți în sală. Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc și domnule de la BAR, de la COR. Mulțumesc COR-ului că s-a implicat atât de mult în ceea ce privește cooperarea teritorială la nivel european. E un instrument foarte important. Dumneavoastră îl cunoașteți și vă cred pe cuvânt când ne spuneți că acest virus GECT ar trebui să se răspândească, într-adevăr începe să se răspândească, e un instrument, există deja peste 20 de astfel de grupări, multe regiuni se află încă în perioada de așteptare, dar au de gând să constituie astfel de grupuri de cooperare teritorială. Cred că e un instrument necesar pentru creștere în Europa ca și până acum, situația e la fel în uh, statele membre, în uh, țările, în uh, acele zone de la frontieră, de la marginile Uniunii sunt acele zone care nu sunt la fel de bine dezvoltate ca centrul Europei. Europa poate să crească împreună doar dacă reușește să depășească granițele care există între statele membre. Foarte multe dintre regiunile de la graniță, au, de la frontiere, au recunoscut acest fapt și exact pentru atingerea acestui scop ne ajută grupările europene de cooperare teritorială. Regulamentul pe care îl avem acum în față este cel care extinde area de influență a grupării europene de cooperare teritorială. Acestea trebuie să acționeze nu doar pe frontierele din interiorul Europei, ci și la frontierele din exteriorul Uniunii Europene, astfel încât să colaborăm cu statele terțe și să ne construim această politică regională. În ceea ce privește temele, uh, Acestea au fost extinse pentru GECT. Se pot înființa mai ușor sau se poate adera mai ușor la o astfel de grupare. Există și diferite politici de finanțare care ar trebui să fie incluse în acest regulament. Dificultățile. Domnul de la COR le-a amintit din fericire și pe acestea. Știm și care sunt regiunile unde există cele mai puține dificultăți și gradul de conștientizare a faptului că există acest instrument trebuie să fie ridicat. În afara instituțiilor trebuie să se știe că există acest instrument și anume Gruparea Europeană de Cooperare Teritorială, care ajută foarte mult în chestiunile de colaborare transfrontalieră. Este un instrument foarte folositor pentru asemenea cazuri. Mai există încă 5 proiecte de regulament Spre deosebire de acestea, aici vorbim de un regulament care duce la o extindere a domeniului de aplicare, nu e vorba de o revizuire a unui regulament. Aici nu partea financiară este în primul rând, nu fondul de coeziune sau social așa că am putea să fim mai rapizi în muncă față de munca care ne așteaptă în ceea ce privește celelalte proiecte de regulamente. Însă, președinția Consiliului nu a știut să profite de această oportunitate pe care o avea, așa că noi acum trebuie să ducem împreună o muncă de convingere pe mai multe fronturi. Am ascultat observațiile dumneavoastră și propunerile dumneavoastră de îmbunătățire în ceea ce privește regulamentul GECT. Toate au sens și acum începe munca, nu neapărat aici în această comisie, ci mai degrabă pentru acei colegi care sunt convinși de utilitatea acestui instrument. Apoi urmează faza de implementare și, în cazul celorlalte proiecte de regulament și a celorlalte strategii ale Uniunii Europene, iar când toate acestea la, ajung la nivelul statelor membre, mai avem multe de făcut și de aceea vă cerem sprijinul, sprijinul dumneavoastră și sprijinul CEOR, care sunt ambele foarte importante. Ďakujem pekne, nebudem dlho, pretože k tejto tematike sme sa už vyjadrovali aj my. Da, în ceea ce privește acest subiect, l-am mai discutat, spune doamna Smolcova. Am mai discutat acest subiect și înainte și aș vrea să apreciez munca domnului uh, din partea Comitetului Regiunilor. Noi, Parlamentul, nu înțelegem unde e problema în ceea ce privește președinția daneză, pentru că revizuirea regulamentului ar trebui să ducă la îmbunătățirea parteneriatelor din cooperarea teritorială. Probabil că vorbim de o problemă în ceea ce privește modul în care statele membre sunt informate. Nu toate sunt implicate în cooperarea teritorială. Așa că, de multe ori, când uh, văd documentele mai vechi, pur și simplu îi sperie toată această eurocrație. Regulamentele ne arată totuși că nimeni nu ar trebui, nimănui nu ar trebui să-i fie frică de cooperarea teritorială. Cred că ar fi foarte bine să se extindă regulamentul și spre companiile publice. Nu ar trebui să fie o problemă să se ajungă la un consens în Parlament, însă așa cum ne spunea domnul Delebar, ar trebui să implicăm, mai, să existe mai multă cooperare. Mulțumesc! Doamna președinte, domnul Alfons are cuvântul. Oui, madame la présidente, merci. Mulțumesc, doamnă președinte. Am ascultat cu atenție ce s-a spus aici. într adevăr aceste GCT-uri sunt un program minunat, o inițiativă foarte bună a UE pentru ca cooperarea teritorială să fie într-adevăr uh, un mod de a relansa proiectul european și cred că există potențial de dezvoltare economică și de competitivitate aici, având în vedere că în ultimii 10 ani s-au acumulat niște întârzieri în anumite părți ale Europei și există acum ocazia de a recupera timpul pierdut. Cred că merită să le punem în valoare aceste grupări, să le scoatem din pachetul de coeziune, n-au nicio legătură cu regulamentul FEDER și au o altă valoare, deci. Ce li se propune este atât de practic și atât de mult ține de bunul simț încât nu văd ce probleme ar putea să apare și, și eu aș interpela, așa, scutura aproape președinția daneză. Cred că este cazul să, să, să le atragem atenția și să relansăm acest proiect. Vă mulțumesc, doamna președinte. Domnul Delbar, doriți să comentați? A, ah, mai avem o intervenție doamnă președintă. Foarte scurt, îl felicit uh, pe colegul Seller, dar mulțumesc și domnului de la Bar pentru excelentul material de start pe care îl avem astăzi în față și, sigur, voi fi scurt. Este clar cât de mult uh, uh, plus valoare aduce acest document. Este clar cât de mult așteaptă și pot utiliza administrațiile locale, multe alte organisme, acest instrument nou Totul este ca, într-adevăr, în urma adoptării acestui regulament, să simplificăm lucrurile. Pentru că să nu uităm, pornim astăzi de la 79, mi se pare, de instituții, de locuri în care se aprobă aceste regulamente în cele 27 de state și de aceea ghișeul unic la nivel european cred că ar aduce foarte, foarte multe clarificări. Unde este pericolul? Excelent în finalul documentului de lucru se spune acest lucru. Unde este pericolul și unde trebuie să acționăm prin toate mijloacele posibile. Pentru că aici, în final, ni se arată următorul lucru. Statele membre sunt invitate să își armonizeze măsurile de punere în aplicare într-un mod mai coerent și mai eficace nu trebuie să mai, să mai existe posibilitatea unor interpretări juridice arbitrare și contrare, iar administrațiile naționale din statele membre trebuie să înțeleagă că GEC nici nu se ocupă de politică externă, deci nu e nevoie de avizele a nu știu câte ministere, nu este un monstru care să acapareze competențe și resurse financiare. Dacă acest lucru se va înțelege în urma aprobării regulamentului. Dacă într-adevăr decizia se va lua la nivel local, unde ne dorim atât de mult, atunci acest instrument de lucru garantat va fi un succes. Vă mulțumesc! Thank you and Marie-Thérèse schmidt Mulțumesc, Marie-Thérèse Sanchez-Schmidt are cuvântul. Mulțumesc, nu o să repet ce au spus colegii, însă vreau să îl felicit pe domnul Zeller pentru că uh, a făcut niște, sau avut niște intervenții extrem de precise și sunt și de acord cu excelenta idee a ghișeului unic Însă vreau să spun niște lucruri, mai rămân multe de făcut, mai ales în ce privește guvernanța și diferitele niveluri de competență pentru diferitele state și în, uneori ajungem în situații chiar absurde, de exemplu când vine vorba de personal. Uh, de, de, de, de staff care au, are diferite statute în funcție de stat și de stat, de țară și trebuie să rezolvăm problema aceasta. Apoi, în ceea ce privește guvernanța, când vine vorba de actorii și autoritățile locale, uh, ei nu pot să fie excluși Uh, din gestionarea acestor grupări și domnul Delbar cred că va fi de acord cu mine. Astăzi, uh, această situație chiar este îngrijorătoare și poate să pună în pericol niște structuri care au luat naștere odată cu aceste grupări și cred că merită să existe niște e, e, lucruri care să se ancoreze în realitate când vine vorba de gestionarea acestor uh, grupări. Mulțumesc acum, domnul Delbar are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Nu o să mai revin la atac mult mai mult timp, pentru că toată lumea care a vorbit a spus același lucru și anume că aceste grupări sunt utile și apoi că trebuie să mergem repede pentru a pune în practică acest regulament și că merită să atragem atenția, chiar să interpelăm președinția Consiliului, deci daneză, și să le spunem, nu are sens să băgați la pachet cu coeziunea, trebuie luat o măsură uh, rapidă, uh, ceea ce uh, foarte rapid ar duce la schimbări chiar spectaculoase. Uh, pe 28 martie va exista o conferință interinstituțională privitoare la obiectivele acestor grupări și va fi încă o ocazie de a ne pune de acord în convergență între noi, Comitetul Regiunilor și Parlamentul și de a susține încă o dată aceste lucruri care, de fapt, încă o dată v-am spus, nu sunt inițiative, ci sunt realități pe teren. Și vreau să spun doamnei Sanchez-Smith că această grupare uh, Uh, este un model ideal pentru principiul multiguvernanței. Ea nu trebuie să se oprească la un nivel, ci poate să fie practic transpusă la toate nivelurile de guvernanță teritorială. Mulțumesc foarte mult, Joachim. Nu? Foarte bine, putem să terminăm cu acest punct de pe de zi și acum putem să Trecem la următorul punct. E vorba de raportul legat de cooperarea teritorială. Aici nu avem o poziție a Comitetului Regiunilor pentru că ei tocmai votează. Așa că, Michel, ai cuvântul ca să ne spui despre ce este vorba. Kiitoksia puheenjohtaja. On todella harmillista, että alueiden komitean edustajat... E păcat că reprezentantul de la Comitetul Regiunilor nu se află aici, pentru că, conform calendarului, acum ar avea ocazia să discutăm cu dumnealor, însă am auzit că nu sunt prezenți în sală. Sper că vom putea să colaborăm și că vom putea ține cont și de părerile dumnealor pe viitor. Ieri ați primit această versiune actualizată a documentului de lucru prin intermediul e mail Au apărut niște chestiuni noi față de data trecută. Fiecare are documentul în față, așa că nu voi intra în detalii pentru că nu avem foarte mult timp. Aș dori doar să mă axez pe câteva chestiuni. În primul rând, aspectele bugetare. Am vorbit despre acestea data trecută E ceva ce are de a face cu articolul 84 din regulamentul general, așa că ar fi foarte bine să vorbim cu raportorul privind regulamentul general. Cred că Parlamentul și Comisia noastră ar trebui să pună deoparte încă 7% față de cele puse deoparte de Comisie. Aceasta este poziția Parlamentului cu privire la raportul Sanchez-Smith. Bugetul va fi unul restrâns. Dacă începem cu 7%, atunci consider că avem șanse mai bune de a obține rezultate mai bune decât cele propuse de comisie. Acum, în ceea ce privește flexibilitatea dintre diferitele ramuri, dintre ramura A și B, avem un procent de 15% de flexibilitate, un mecanismul de flexibilitate până acum. Și Comisia ne spune că această flexibilitate nu a fost folosită în perioada despre care vorbim. Totuși, jumătate dintre statele membre s-au folosit de această flexibilitate, așa că trebuie să o integrăm în legislația pentru perioada de acum. Suma de bani de pe fiecare ramură va crește. Trebuie să ne amintim că negocierile sunt în curs, așa că nu știm care va fi suma finală în ceea ce privește bugetul. Eu sugerez să avem posibilitatea de o flexibilitate de de 50%. Am vorbit cu raportorii din umbră în ceea ce privește rata de cofinanțare. Comisia ne propune 75% pentru toate statele. Eu sunt pentru această abordare, dar despre nivelul nivel putem discuta mai în detaliu mai târziu. Ne întoarcem acum la articolul 10 din regulamentul general așa că ar fi bine să discutăm cu raportorul pentru regulamentul general, dar din păcate nu se află acum în sală. Am o întrebare pentru comisie legată de această chestiune. În regulamentul general, în articolul 11, în articolul 111, vedem care sunt sumele pentru cofinanțare. ETC-ul nu apare acolo, deci face parte din adaptare sau nu face parte din adaptare. Adică um, cooperarea teritorială europeană. Așa cum am auzit, ne vom uh, concentra pe patru obiective în cadrul cooperării teritoriale europene, iar acest lucru este unul foarte important, dar proiectele transfrontaliere sunt foarte diferite față de alte tipuri de programe. De aceea propun ca în cadrul cooperării europene teritoriale să, teritoriale să avem trei obiective obligatorii și un, obligato- un obiectiv care să rămână pe bază voluntară. Aș dori să știu dacă e posibil acest lucru. În ceea ce privește cele patru teme și macroregiunile, problema e următoarea. Dacă lăsăm la latitudinea statelor alegerea temelor, a subiectelor, atunci la nivelul macroregiunilor, ce se va întâmpla? Trebuie și ele să se rezume la aceste patru tematici? Dacă așa, va, așa vor sta lucrurile, atunci vor fi probleme de interpretare în ceea ce privește macroregiunile. Apoi la simplificare. În regulamentul privind cooperarea teritorială europeană există posibilitatea de a reuni autoritățile de control și de audit. Însă acest lucru nu e obligatoriu. În ceea ce privește finanțarea forfetară, eu sprijin o astfel de finanțare forfetară în cadrul uh, cooperării teritoriale. Dacă procentul de 15% este cel potrivit, rămâne de discutat. Eu mi-aș dori un procent mai ridicat, pentru că știm că atunci când există proiecte mai mici, atunci jumătate din fonduri sunt cheltuite pe administrație. Așa că probabil că ar trebui ca acest procent să fie crescut. cooperarea dintre diferitele fonduri și cofinanțare. Ieri am vorbit despre regulamentul general. Aș dori să pun o întrebare Comisiei. De ce în articolul 88 din regulamentul general cooperarea teritorială europeană este exclusă? este exclusă de la cooperarea între diferitele fonduri. Care e motivul din spatele aceste, acestei excluderi? Și dacă e posibil ca totuși cooperarea teritorială să facă parte din uh, colaborarea între diferitele fonduri. Dacă ar fi inclus, inclusă și cooperarea teritorială, ar fi oportunități pentru crearea de locuri de muncă. Acestea ar fi punctele principale. Există mai multe detalii în documentul de lucru și sunt acolo incluse și toate aspectele tehnice. Vom discuta despre detaliile tehnice într-o fază ulterioară. Iar apoi vom discuta și despre amendamente la reuniunile din luna mai. Le vom analiza atunci, însă acum aș dori să aud comentariile dumneavoastră și vom colabora de aproape cu raportorii din umbră pe viitor și sper că vom, voi primi și mai multe comentarii din partea membrilor pe măsură ce procesul avansează. Raportorii din umbră doresc acum să ia cuvântul. Cum... Marie Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să mulțumesc uh, raportoarei pentru că este un raport de mare calitate și de mare precizie. Cu toții ar trebui, când discutăm viitorul politicii de coeziune, să nu uităm că cooperarea teritorială europeană este un instrument esențial mai ales având în vedere criza. Sunt convinsă și am spus-o de mai multe ori că Uniunea Europeană uh, nu va funcționa decât dacă se bazează pe punctele sale de sudură, punctele care uh, o leagă. Și trebuie să-și dovedească capacitățile atunci când se confruntă cu frontiere. Mă, aș dori să pun câteva întrebări. Prima se referă la buget. Ce buget ne dorim? Uh, a, în raportul uh, lui Marcus Piper uh, solicităm 7% pentru politica de coeziune. Comisia astăzi propune 3,48%. Dacă dorim să fim coerenți, trebuie să menținem aceeași exigență. Iar asta ne duce la o serie întreagă de întrebări. De unde vom lua aceste fonduri suplimentare din politica de coeziune? Vom discuta despre asta. Dar dacă solicităm pur și simplu o creștere, trebuie să o discutăm cu colegii din Comisia pentru Bugete și din celelalte comisii. Însă eu sunt convinsă că trebuie să rămânem ambițioși. Apoi încă o întrebare adresată Comisiei. Se referă la alocarea fondurilor. În raportul PIPER și în al meu solicităm o alocare pe program pentru a evita efectele nedorite. În regiunea mea, proiecte benefice pentru mai multe programe uh, sunt blocate pentru că partea spaniolă și-a uh, cheltuit toate creditele. Uh, mi se pare o situație absurdă. Deci am dorit să știm care este itinerariul, drumul concret al creditelor în proiectele um, transfrontaliere. Articolul 4 al cooperării teritoriale lasă de înțeles că alocarea se face pe baza anuală, pe baza criteriului demografic. Insistăm asupra faptului că legitimitatea investițiilor este uh, beneficiul uh, statelor membre. La aliniatul F se spune că planul de uh, finanțare se va face fără o repartizare din partea statului membru. Nu este o contradicție aici. De asemenea, flexibilitatea geografică uh, Uh, în afara programului este foarte strictă. Este necesar să menținem limita de 150 de kilometri, însă trebuie să ne, înțeleg, să ne întrebăm dacă este necesar să menținem uh, cei 20% maxim în afara programului. Apoi, în ceea ce privește rata de cofinanțare, cum facem cu creditele uh, Um, ca creditele să fie atractive în regiunile care au o rată mai înaltă pentru creditele obișnuite. Uh, Comisia propune 75% uh, în toate statele membre. Însă, uh, regiunile care au ca obiectiv creșterea pot să meargă mai sus. Situația poate deveni chiar mai complicată. Comisia ar putea oare să ne uh, furnizeze o cifră cu privire la rata de cofinanțare în Europa pentru perioada actuală? Mă întreb de asemenea, la fel ca și uh, Rica Manner, cu privire la asistența tehnică. Uh, suma stabilită ca limită este prea restrictivă, ar trebui să fie stabilită de la caz la caz ca mulți dintre noi sunt pentru concentrarea tematică, pentru ca programarea să fie mai eficientă și mai strategică, însă cred că articolul 5 trebuie să fie mai flexibil și să re reluăm uh, ideile care uh, prevăd concentrarea la 80% pe trei obiective și restul pentru dimensiunea transfrontalieră și transnațională. Cum am spus și azi dimineață, cultura este uh, mare absentă în această concentrare. Împreună cu Ian Olbricht, cred că ar trebui să reformulăm prioritatea tematică numărul 6 pentru a adăuga cultura. De asemenea, aș dori să atrag atenția asupra uh, coordonării cu Fondul Social European. Uh, cooperarea teritorială are interesul și are avantajul de a fi flexibilă. Regulile sunt deja foarte complicate, deci nu trebuie să complicăm și mai mult aplicarea acestora. De asemenea, sunt de acord cu raportoarea referitor la adaptarea, necesitatea adaptării uh, indicatorilor. Uh, și, de asemenea, simplificarea regulilor de eligibilitate. În ceea ce privește simplificarea managementului și a controlului, mai ales în ceea ce privește fuziunea autorităților de management și de certificare, cred că avem nevoie de flexibilitate. Autoritățile de certificare pot avea o expertiză anume, pot să sprijine bună uh, gestiune, iar eliminarea acestora nu trebuie neapărat să fie cea mai bună cale de simplificare. Apoi, macroregiunile. Ele nu pot să se rezume doar la simpla cooperare teritorială. Ele trebuie să fie finanțate de către programele din celelalte obiective. De asemenea, trebuie să fim prudenți în ceea ce privește principiul de parteneriat aplicat cooperării teritoriale pentru a nu uh, multiplica actorii și partenerii. De asemenea, timpul mi se pare prea scurt pentru a pro, uh, pregăti programele uh, operaționale. Poate că ar trebui să revizuim termenele. Îi mulțumesc încă o dată doamnei Manner pentru munca depusă și pentru cooperarea foarte bună pe care am avut-o. Mulțumesc, François Alfonsi. Prezident. Mulțumesc, uh, doamna președinte. Pe marginea acestui raport, într-adevăr, în primul rând trebuie să fim conștienți de faptul că situațiile sunt uh, diferite și că programele de implementat, uh, acelea transfrontaliere, pot să fie foarte diferite în funcție de situația geografică, maritimă, de coastă, um, periferică, etc. Cred că e puțin cam inutil să dorim aici cu tot uh, prețul sau cu orice chip o concentrare tematică. Trebuie lăsată mai multă marjă de manevră statelor membre. Comisia are această mare ambiție de a trasa axe uh, și pasarele cu regulamentul FEDER, e bine, dar la cooperarea transfrontalieră a aplica lucrurile acestea mutatis mutandis nu cred că are sens. Deci noi ne dorim, bineînțeles, uh, o mai mare flexibilitate. O a doua preocupare nu numai a mea, dar și a celorlalți care provin din regiunile de insulare, și anume că concepția de frontieră, de graniță, este o concepție sau un concept de ter- terestru, foarte terestru, 150 de kilometri um, asta pentru o graniță, dar pentru o insulă distanțele sunt mult mai mari sau în orice caz abordarea este foarte diferită. Cred că dacă nu încurcăm criteriile, dacă am lua în calcul aceleași, aceste lucruri, Corsica nu ar putea să mai uh, coopereze absolut deloc cu insulele Baleare, ceea ce ar fi foarte ciudat dacă s-ar aplica aceste criterii și la insule. Deci mi-ar plăcea să avem o mai mare flexibilitate și aici Uh, când vine vorba de cooperarea transfrontalieră. Apoi, sumele alocate acestei cooperări transfrontaliere de către Comisie sunt probabil mult prea ambițioase. Inițial uh, uh, se vehiculase o sumă care era destul de realistă în ce privește obiectivele scontate și mai ales la accelerarea acestora. Uh, preconizată și dacă este să căutăm uh, o eficacitate cost-prețuri și vom, uh, dacă este să considerăm acest aspect, vom vedea că programele transfrontaliere sunt între cele mai eficiente și mai rentabile. Eu zic să continuăm pe calea deja deschisă, să consolidăm ceea ce avem, pentru că oricum mai este încă loc de mai bine. Mulțumesc foarte mult, Nicolas Martin. Doriți să interveniți? Aveți cuvântul, dacă nu... Deci, da, comisia. Thank you very much, Chair. Let me, um... Mulțumesc. Aș reveni la niște elemente care au fost abordate. Raportul este unul foarte clar. Prezentarea a fost clară. Ceea ce privește finanțarea încrucișată și multifondurile, de ce nu sunt ele aici prezente la transfrontalier, conform articolului 88 din regulamentul de față, trebuie să le vedeți uh, aceste prevederi de legate de concentrarea tematică care, uh, de fapt, uh, toate se referă la faimoasa simplificare deci, pentru noi, eh, Comisia nu era necesar să avem astfel de prevederi explicit, pentru că în regulamentul ETC există o posibilitate clar exprimată de a finanța uh, investiții sub uh, egida proiectelor de investiții din Fondul Social European. Deci, Iată posibilitatea de a folosi fondurile FEDER într-un mod mai flexibil ehm, și iată de unde provine și, ehm, de fapt, de unde nu provine nevoia de a avea aici finanțare încrucișată. Și poate că ar trebui să spunem lucrurile mai, mai explicit aici. Acum, ceea ce privește această concentrare tematică. Asta, încă o dată, putem să spunem că duce la o mai mare flexibilitate pentru ETC decât pentru FEDER, deci programul de cooperare transfrontalieră, pentru că, în cazul acestuia din urmă, nu e necesar ca un anumit procentaj să fie dedicat anum, anumitui, un anumit obiectiv tematic, ci uh, uh, se pot aborda toate cele 11 uh, tematici, uh, deci o mai mare flexibilitate pentru programele transfrontaliere și uh, practic aceeași logică pe care o avem la FEDER se poate aplica și aici la programul transfrontalier. E vorba de alegerile făcute de cei care chiar pun în aplicare sau care pun pe picioare aceste e, programe. Deci ei sunt cei care aleg prioritățile și aleg locul unde vor merge banii. Bineînțeles că noi nu dorim ca mecanismul să fie slăbit de noile prevederi sau și de noua concentrare tematică. Este bine ca să se potrivească temele alese cu banii disponibili. Iar concluziile noastre sunt că, într-adevăr, trebuie ca nevoile să fie prioritare, adică să se respecte nevoile. Asta se reflectă și în documentul Comisiei. Problemele apar atunci când vedem, când trebuie să stabilim ce se exclude de aici. În ceea ce privește transferul între sau ventilarea între capitole posibilă în uh, cadrul uh, perioadei de finanțare actuale. Acest lucru deci se poate face în această perioadă și uh, revine statelor membre sarcina de a nuanța și de a transfera banii de la o categorie la alta. Dacă este cazul, se poate, se pot face aceste ajustări, iar nivelurile aplicate de obicei nu ating maximul. Așadar, Ideea este ca în contextul streamlining-ului să nu se prelungească programe și propuneri care s-au dovedit a nu fi bune, rentabile. Iată de ce am făcut propunerea pe care am făcut-o. În ceea ce privește sistemul de alocare, este clar că metoda actuală a fost menținută și anume că statele membre au niște fonduri alocate uh, în funcție de priorități sau de, de, de, de categorii și apoi statele membre pot ele să ale, aloce anumiți bani pe anumite programe transfrontaliere. Lucrul acesta se reflectă în cadrul negocierilor între state și comisie pentru a determina efectiv programele și zonele uh, în care se alocă banii um, au apărut anumite probleme sau anumite semne de întrebare legate de cât de bună este metoda de alucare actuală. Odată ce vom adopta noul regulament, Comisia va, și odată ce aceste hotărâri sunt, sunt, sunt luate în cadrul metodei actuale și odată ce se hotărăște, deci, programul respectiv, statul membru poate să continue cu alocarea banului. În ceea ce privește acea limită de 150 de kilometri, e o problemă sau o întrebare care revine tot timpul în cadrul programelor transfrontaliere avem acel specific sau metodă specifică care se, metodă care se, care se aplică statelor, unor state care împart sau care au o graniță comună terestră de 150 de kilometri și în acest context se analizează modul în care aceste două state pot să coopereze la nivel transfrontalier pentru a um, răspunde lor provocări economice de ambele părți ale graniței. Acum când vine vorba de graniță maritimă, asta este cu totul altceva. Circumstanțele sunt diferite. Și e adevărat că la un moment dat trebuie să se traseze o, o linie și să se spună uh, plecând de la ce punct nu poți să mai invoci o graniță maritimă, adică nu mai există uh, această limită. Acum avem uh, această limită de 150 km, dar orice cifră s-ar alege, situația sau dificultățile ar putea să fie aceleași. Comisia spune, asta este, asta este criteriul, pe ăsta îl avem cu ăsta defilăm, dacă n-am avea nimic, uh, n-am putea ce să mai facem. Uh, Uh, și că dacă nu avem niciun fel de cifră, niciun fel de limită, atunci lucrurile ar fi mult prea diluate, prea vagi. Bineînțeles că în cadrul cooperării transfrontaliere, Comisia permite și cooperarea între regiuni care nu pot să invoce neapărat programele clasice de cooperare transfrontalieră în ceea ce privește ratele de cofinanțare. Abordarea noastră a fost una bazată pe simplificare. Să există o singură sau rată unică de cofinanțare. Să o menținem la un nivel foarte înalt, de asemenea, Bineînțeles că mai putem analiza programul nostru, programul actual de cooperare transfrontalieră și să vedem eventual cum am putea să modificăm eventual pentru diferitele categorii nivelurile de cofinanțare, însă Comisia consideră că asta într-adevăr reprezintă o simplificare și că ne, nu trebuie să mai trecem prin acea analiză de la caz la caz și care știm bine că de multe ori descurajează investițiile. Apoi, privit referitor la autoritățile de gestiune și autoritățile de certificare. Comisia consideră că aici este vorba de o modificare de simplificare bună. Bineînțeles că nu trebuie neapărat să impunem această simplificare cu tot uh, din adinsul. Unii poate nu văd lucrurile ca și noi, însă noi dorim totuși ca să ne respectăm uh, angajamentele um, pentru că dorim într-adevăr o simplificare pentru aceste autorități, ne dorim să menținem această inițiativă și noi considerăm că în programele de cooperare transfrontaliere nu are niciun sens să menținem cele două tipuri de autorități separate și există o adevărată plus valoare uh, de a le uh, contopi, pe când în alte programe de alt tip este într-adevăr mai bine să avem autoritățile de gestiune și cele de certificare separate, pentru că ele pot într-adevăr uh, Uh, să-și exercite rolul, pe când la transfrontalier ele pot fi foarte bine combinate. Vă mulțumesc. Cred că am răspuns la principalele întrebări. Mai avem, îl mai avem pe domnul Ielos pentru un scurt comentariu și apoi dăm cuvântul din nou doamnei Maner. Aș dori să mă întorc la politica de coeziune, la punctul 13. pentru că atunci nu am avut ocazia de a discuta. Doamna Manner, le mulțumesc tuturor acelora care au luat cuvântul pe aceste puncte. Intervențiile au fost foarte folositoare și îmi vor ușura munca. Aș dori să discut la nivel bilateral cu raportorii din umbră pe detaliile care au fost discutate acum. Voi face câteva comentarii scurte asupra două subiecte, pentru că nu mai avem timp. Acești 150 de kilometri. Și reprezentantul Comisiei a făcut un comentariu în acest sens. Eu cred că e bine să ne aliniem Comisiei. Cred că acești 150 de kilometri sunt o opțiune bună trebuie să tragem linia undeva și cred că e bine să existe o limită clară. Problema ne-a fost uh, semnalată de domnul Alfonsi și ține de regiunile insulare. Va trebui să discutăm în detaliu și să vedem ce putem face în acest sens. Să vedem dacă putem face anumite schimbări astfel încât să ținem cont și de aceste caracteristici ale regiunilor insulare. Apoi alocările. Domnul Alfonsi și Comisia au făcut referire la alocări. Fondurile sunt alocate în acest moment pe baza populației. Probabil că am putea să avem o altfel de bază pe lângă populație pentru alocări. Atât a fost pe scurt și vom continua munca în lunile următoare. Doamna președinte, da, ne întoarcem acum la ce promisesem înainte de prânz și anume la raportul privind fondul de coeziune. Domnul Crisaiolos dorește să ia cuvântul și apoi, Victor, dacă dorești să faci un rezumat. Nu vroiam doar să vă propun, doamnă președinte și stimați colegi, pentru că suntem foarte puțini în acest moment în sală. Eu sunt aici să ascult și să vă răspund la întrebări. Dacă nu, atunci vom continua cu o altă ocazie, dacă sunteți de acord cu această propunere a mea. Însă întâi voi asculta întrebarea colegului meu. Mulțumesc frumos! Câteva observații din partea verzilor. Politica de coeziune nu ține doar de uh, stimularea economiei și a pieții interne. E, vorba, e vorba și de aspectele sociale și de mediu. Fondul de coeziune este cel care trebuie să aducă împreună diferitele obiective din diferitele priorități tematice, astfel încât să nu existe niciun fel de, de contradicții colaborare orizontală, diferite domenii, teme prioritare pe de o parte, dar și finanțarea structurilor care sunt într-adevăr potrivite pentru fiecare regiune în parte. Fiecare regiune are proprie, propriile ei priorități, cum ar fi energia, transportul, protejarea mediului. Așa că trebuie să fim foarte atenți la nevoile fiecarei regiuni, pentru că dacă nu, atunci fondurile nu sunt uh, folosite așa cum trebuie. Țin să subliniez faptul că politica de coeziune are de-a face cu legăturile dintre diferitele regiuni din Europa. Însă observăm că există între regiunile europene foarte multe dezechilibre. Există anumite focare care au probleme foarte mari. Așa că trebuie să acționăm atât între regiuni cât și în interiorul regiunilor. Trebuie să ținem cont și de dezechilibrele care există în interiorul regiunilor și e nevoie de fonduri corespunzătoare pentru a depăși problemele. Din studiile care ne-au fost prezentate a reieșit că după criza economică s-a schimbat statutul unor regiuni. Trei regiuni din uh, Grecia care se aflau într-o într altă categorie în anul 2009, acum sunt regiuni de tranziție. Dacă ținem cont de cifrele din anul 2010-2011, vedem că au avut loc schimbări și mai dramatice în această ierarhizare. De asemenea, gradul de sărăcie a crescut, șomajul a crescut, iar PIB-ul pe cap de locuitor a scăzut. Așa că programele pentru 2014-2020 sunt făcute pe niște date dinainte de criză, așa că e nevoie de noi date pentru toate aceste regiuni. Apoi aș dori să mai subliniez un aspect care pentru mine e important, și anume ce fel de rol joacă orașele în politica de coeziune în ceea ce privește clima și protecția mediului. E foarte important. O mare parte din populație trăiește în orașe, iar în orașe există un mare potențial de a îmbunătăți situația climei nu trebuie să uităm că ceea ce ține de coeziune implică și insulele și regiunile insulare. Vorbim de niște, și de acele regiuni care au un venit foarte mare, acestea au și anumite probleme specifice. Avem nevoie de instrumente specifice pentru ele dar trebuie să ținem cont și de aceste regiuni, de exemplu, în cadrul facilității de conectare a Europei. E nevoie și de aceste legături transfrontaliere, dar e nevoie și de legături între regiunile insulare sau regiunile muntoase. Mai ales în regiunile insulare există probleme și nu mă refer doar la populația de pe insule, ci și la turiștii din alte regiuni ale Europei care vizitează aceste insule și nu doar pe timpul verii. Dacă vorbim despre transport, atunci cu siguranță trebuie să vorbim și despre o mobilitate durabilă, nu doar despre niște autostrăzi foarte mari. E nevoie de mobilitate durabilă în interiorul orașelor și e nevoie de mijloace de transport care să fie prietenoase cu mediul, de exemplu nave care nu poluează mult pentru aceste insule la care făceam referire. Toate acestea trebuie să meargă mână în mână cu legislația pentru mediu a Parlamentului, în ceea ce privește reducerea emisiilor de dioxid de carbon și așa mai departe. Trebuie să depășim problemele economico-sociale ale acestor țări, însă politica economică nu trebuie să ducă la faptul că aceste regiuni se vor confrunta cu probleme și mai mari ca rezultat al acestor politici. Regiunile nu trebuie să fie pedepsite. Ele, în ele trebuie să se ia măsuri astfel încât să facă față problemelor care vor reieși din coeziune. Apoi, aceste contracte de parteneriat sau acorduri de parteneriat. Aici nu ne aflăm în procedura de codecizie. E vorba de o decizie care se ia la nivel central și la nivelul regiunilor. Partenerii sociali și toate părțile interesate trebuie să fie implicate, astfel încât să putem răspunde la nevoile populației de la fața locului. Este foarte important ca relația partenerială să fie consolidată. Trebuie să se ia o hotărâre în comun de la nivel central, la nivel de regiuni și local și la nivelul partenerilor sociali, astfel încât tot procesul să fie unul bun. În final, aș mai adăuga următoarele, în ceea ce privește facilitatea de conectare a Europei. Am vorbit despre diferitele regiuni insulare care trebuie să fie mai bine conectate și legăturile feroviare între regiunile de, între regiunile terestre trebuie să fie îmbunătățite. Nu trebuie să ne concentrăm doar pe autostrăzi. Apoi, mai există o problemă, în special pentru Grecia, care are de-a face cu următoarele. În diferite regiuni, de multe ori trebuie să fie modificată planificarea spațiului. Și acest lucru duce la probleme în ceea ce privește politica de mediu. Deci în politica de coeziune ar trebui să existe o infrastructură care să, fie, care să nu dăuneze mediului. Vă mulțumesc, doamna președinte, mulțumesc, ați vorbit atât de mult. Victor, nu știu, vrei să faci uh, comentarii? Nici nu voi încerca să răspund la toate întrebările adresate. În primul rând, eu cred că acest fond de coeziune nu poate să uh, fie răspunsul la toate întrebările. Eh, sunt pentru acea... Da, e adevărat că dacă nu avem un buget important pentru politica de coeziune, atunci ideile noastre, rapoartele noastre, odată adoptate, vor rămâne doar niște discuții teoretice, fără niciun fel de efect. Deci și eu îmi doresc să avem un buget consistent. Numărul 2. Motivul pentru care am niște îndoieli foarte mari în ceea ce privește plafonarea și condiționalitățile macroeconomice. Eu resping complet aceste idei. Mă îngrijorează și rezerva de performanță. Cel puțin mă îngrijorează din perspectiva în care s-a discutat uh, în această după-amiază despre subiect. Apoi, datele, informațiile, statisticile despre care discutăm acum. Și eu sunt de aceeași părere. Odată cu criza, diferența dintre săraci și bogați nu face decât să crească și dintre regiunile sărace și regiunile bogate. Observăm același efect și trebuie să ținem cont de el. În raportul meu încerc să abordez o parte din problemele pe care le-am menționat înainte sunt pentru a avea o posibilitate de a economisi energie la nivelul gospodăriilor, doar pentru a aborda problemele legate de mediu și legate de energie. Din toate punctele de vedere, de la cele economice, la cele sociale și așa mai departe. Apoi e important să discutăm și despre centralele bazate pe cogenerare de energie. Eu cred că așa putem să adresăm problemele despre care, pe care le-ați menționat înainte. Apoi, conectarea, facilitatea conectarea Europei. Aceasta este doar o parte din instrumentele de care avem nevoie pentru a răspunde la problemele transfrontaliere dintre statele noastre membre. Trebuie să luăm o decizie cu privire la niște reguli foarte clare pentru a aborda problemele. Și am auzit care sunt îngrijorările statelor membre. În final, sunt pentru a pune mediul, pe a pune marcări pentru mediu și schimbări climatice în regulamentul general, dar și în regulamentul în ceea ce privește fondurile de coeziune. Odată ce va fi lansat studiul de fezabilitate, acești marcări trebuie să fie luați în considerare și trebuie să se dea un răspuns clar din partea autorităților despre faza în care un program devine eligibili și asta încă din faza de implementare. Și de aceea îi cer domnului comisar Potoșnic să ne prezinte cât de repede regulament, proiectul de regulament în ceea ce privește evaluarea impactului asupra mediului. Doar pentru a ne asigura că acești marcări, aceste condiționalități vor fi implementate așa cum trebuie, astfel încât să asigure un echilibru între mediu și dezvoltare, între schimbări climatice și nevoia noastră de a ne umaniza orașele și a diminua emisiile de dioxid de carbon și gaze cu efect de seră. Deci sunt de acord cu dumneavoastră, însă e clar că fondul de coeziune nu e răspunsul la toate problemele pe care le-ați menționat înainte. Există anumite limite și eu mă voi menține între aceste limite așa cum au fost ele propuse de comisie și folosindu-mă și de contribuțiile dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumim, spune doamna președinte, cu acestea suspend ședința noastră de astăzi. Amânăm pe săptămâna, pe următoarea noastră reuniune discuția în ceea ce privește implementarea chestiunilor legate de locuințe. Vă mulțumesc foarte mult pentru participare. Reuniunea se suspendă.